Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Astăzi, marți, este deja nouă și un sfert aproape, așa că suntem în întârziere. Prin urmare, voi declara deschisă cea de-a doua zi a reuniunii noastre, a Comisiei IMCO împreună cu parlamentele naționale. Reuniunea la care dezbatem strategia unică pentru piața internă. De asemenea, vom discuta despre oportunitățile și provocările care ne așteaptă, punând accent astăzi pe piața unică, pe leadership, parteneriat și punerea în aplicare. Doresc să urez bun venit tuturor reprezentanților parlamentelor naționale, deputaților europeni și reprezentanților Comisiei IMCO. Comisie care este condusă de domnul Malcolm Harbour. Vă amintesc care sunt principiile dezbaterii noastre. Cei care doriți să luați cuvântul, va trebui să vă înscrieți numele pe acele fișe care circulă prin sală. Astfel vom ști că vreți să luați parte la discuție. Este vorba de niște foi albastre. V-au fost uh, distribuite tuturor și uh, pe baza acestor foi, secretariatul va întocmi lista de vorbitori. Principiul este că vom da cuvântul la doi membri din Parlamentele Naționale, după care un eurodeputat. Lungimea intervenției dumneavoastră va trebui să fie de 3 minute De asemenea, vom avea și o secțiune Catch the Eye cu intervenții spontane și timpul alocat intervenției dumneavoastră va fi afișat pe ecrane. Pe parcursul dezbaterii mai avem și acea procedură cu cartonaș albastru, ceea ce înseamnă că în orice moment al discuției puteți uh, ridica cartonașul și să puneți o întrebare de 30 de minute ca reacție la discursul pe care tocmai l-ați auzit. Iar vorbitorul căruia îi se adresează această întrebare are la dispoziție tot 30 de secunde pentru a reacționa. Președintele este cel care hotărăște cine primește această ocazie și când. Doamnelor și domnilor, noi am uh, programat până la ora 10 să încheiem cu această primă dezbatere, așa că fără întârziere îi dau cuvântul doamnei Sandra Calniete, care este raportorul nostru și membru în Comisia IMCO a Parlamentului European. Vă rog să ne faceți o scurtă introducere în temă. Deci e vorba despre guvernarea pieței unice, lider și parteneriat și consolidare. Aveți cuvântul. Doamna Calniete. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, mă bucur că avem ocazie să ne întâlnim aici astăzi în Parlamentul European. Membrii ai Parlamentului European și aleși din Parlamentele Naționale ne reunim astăzi pentru a găsi o soluție pentru o mai bună funcționare a pieței unice. Astăzi, când ne confruntăm cu criza datoriilor, avem uh, nevoie de măsuri comune și de coordonarea acțiunilor noastre pentru a stimula creșterea economică și a crea locuri de muncă. Noi considerăm că din cauza obstacolelor uh, artificiale uneori eșuăm uh, în încercările noastre. De aceea este cu atât mai important să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți piața comună. Și dacă vorbim despre guvernarea și parteneriatul pe piața unică, noi considerăm că principala sarcină pe care o avem este să asigurăm cel mai înalt nivel de guvernare politică. Acesta ar fi un act de voință care ar da un stimul puternic pieței unice. Comisia, împreună cu președinția Consiliului, trebuie să sprijine aplicarea de măsuri consolidate. Altfel, multe dintre ideile pe care le-am putea avea aici despre creșterea, despre creșterea economiei și crearea de locuri de muncă și creșterea competitivității vor rămâne doar la nivelul de bune intenții. Europa ar putea deveni uh, recunoscută pe plan național drept un mare eșec dacă totul rămâne la nivel de bune intenții. Prin urmare, trebuie să luăm decizii imediat și putem vorbi despre piața unică, despre dezvoltarea ei, dar fără implicarea tuturor nu vom reuși să obținem o astfel de piață unică. L-am invitat aici pe președintele Comisiei și am făcut apel și la șefii de state și de guverne să adopte legislația necesară pentru punerea în aplicare a pieței unice. Rezoluția pe care o adoptăm astăzi va transmite un mesaj puternic cu privire la zonele în care dorim să vedem măsuri din partea Comisiei. Menționez în trecere prioritățile. Mai întâi, o piață digitală unică și uh, un domeniu al drepturilor de proprietate intelectuale unic. O piață a serviciilor, a mobilității și transportului și apoi achizițiile publice. În ce privește guvernanța pieței unice, trebuie să delimităm patru dimensiuni. Mai întâi trebuie să ne asigurăm că se aplică legislația adoptată. Toate statele membre trebuie să implementeze prevederile referitoare la piața unică și Comisia Europeană trebuie să fie gardianul acestor hotărâri. În al doilea rând, trebuie să combatem protecționismul, deoarece acesta duce la fragmentarea pieței unice și reduce competitivitatea. În al treilea rând, trebuie să reducem costurile activităților, precum implementarea rezoluțiilor uh, sau um, hotărârilor în materie judiciară, de exemplu, să avem uh, toate documentele în format electronic și să punem în aplicare planul de acțiune conform principiilor din Tratatul de la Lisabona. Aș dori să invit pe colegii mei din parlamentele naționale să fie mult mai active atunci când vorbesc cu cetățenii și informează despre instrumente precum Solvit și Your Europe. Actualmente există mai multe programe disponibile, însă, din păcate, cetățenii noștri nu le cunosc. Ca să schimbăm această stare de lucruri, trebuie să lucrăm împreună. Și, în fine, vreau să subliniez că cetățenii noștri astăzi se așteaptă ca noi să fim implicați activ și să luăm măsuri. Dacă reușim să anulăm barierele din calea pieței unice, vom crea noi baze de dezvoltare. Noi trebuie să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor uh, electorilor noștri. Mulțumesc. Președintele, mulțumim foarte mult. Da, într-adevăr, uh, comunicarea între parlamentele naționale și Parlamentul European și Comisia Europeană este extrem, extrem de importantă. Există programe ale Uniunii Europene care sunt complet necunoscute cetățenilor noștri. Iar uh, acest lucru este parțial și din vina parlamentelor naționale care uneori nu sunt prea interesate de aceste chestiuni. Acum, uitându-mă pe lista vorbitorilor, îmi dau seama că deocamdată s-au înscris la cuvânt doar uh, deputații din Parlamentul European. Așa că vreau să îi încurajez pe musafirii noștri să se înscrie și ei la cuvânt. Repet, aveți la dispoziție acele foi albastre. Domnul Johansen, reprezentant al Suediei. Nu? Nu doriți? Atunci, doamna Gebhardt, eurodeputat. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sper din toată inima ca stimații noștri colegi să ia cuvântul în cadrul acestei dezbateri, deoarece tema este foarte importantă. Noi vrem ca politica pe care o facem să fie în favoarea cetățenilor noștri. Ei trebuie să știe ce fel de politici elaborăm noi aici. De aceea e important nu doar să ne întâlnim cu ei și să discutăm, ci să ne asigurăm că ei chiar înțeleg toate aceste informații. În ce privește guvernanța, cred că cel mai important principiu este transparența. Transparența decizională, dar eh, și a modului în care sunt luate acestea. Parlamentul European pune un mare accent pe acest lucru, de aceea, atunci când eh, întocmim, când elaborăm legislație, noi eh, considerăm că e foarte important să ascultăm întotdeauna uh, ce spune societatea civilă. Acesta e cel mai bun mod de a ține legătura cu cetățenii noștri, nu doar ca să informăm mai bine, ci și ca să ne asigurăm că respectăm interesele și nevoile lor prin legislația pe care o facem noi aici. Există foarte multe lucruri care nu ne vin în minte uneori când ne întocmim legislație, dar cu ajutorul cetățenilor le putem include și pe acestea. Și dacă vorbim de societatea civilă, cred că trebuie să includem aici sindicate, organizații ale consumatorilor, tot felul de oameni cu care putem uh, discuta. Dialogul social uh, este foarte important în acest context și cred că el trebuie menționat, măcar. Am amintit uh, principiul transparenței. Ei, asta înseamnă și supravegherea, controlul legislației. Trebuie să analizăm modul în care legislația comunitară este aplicată ulterior în statele membre individuale. Asta înseamnă supraveghere. Și aici, parlamentele noastre, cel european, precum și cele naționale, joacă un rol foarte important. Eu cred că ar trebui ca pe viitor să cooperăm mult mai strâns ca să ne asigurăm că legislația pe care o elaborăm noi aici este aplicată așa cum am și plănuit. Foarte adesea, din păcate, constatăm că în statele membre legile nu se implementează în timpul necesar sau sunt implementate greșit. Parlamentul European a ajutat întotdeauna Comisia Europeană în ce privește tabelele de corelare. Acestea sunt un instrument ce ne permit să asigurăm o mai mare transparență legislativă. Și aici ne puteți ajuta, dumneavoastră. Știu că o majoritate a statelor membre obiectează împotriva acestor tabele și nu înțeleg de ce, pentru că acest lucru e bun și pentru guvernele respective. Cu ajutorul tabelelor se poate verifica mult mai ușor dacă ce se face acolo pe plan național corespunde cu așteptările comunitare. Cred că aveam 5 minute la dispoziție, dar de fapt văd că doar 3 am, așa că am să închei aici cu o declarație finală, dacă îmi dați voie, domnule președinte. Avem nevoie de o piață funcțională bună, funcțională. Măsurile protecționiste ale statelor membre trebuie combătute. În același timp, însă, trebuie să ne asigurăm că o prioritate rămâne calitatea și protecția consumatorilor este și o prioritate acestea trebuie să fie la un nivel foarte ridicat pe agenda noastră pentru că vrem ca cetățenii să aibă încredere în noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această contribuție foarte interesantă. Și acum domnul Westlund din Suedia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. ne aflăm aici pentru că toți credem că piața unică este importantă și întrebarea care se pune este cum putem uh, aplica principiile acestei piețe unice cât mai bine. Cred că conferința de la Cracovia ne-a dat astfel de exemple exemple de obstacole la nivel național, obstacole care au fost create, anumite practici s au introdus, care uh, împiedică existența pieței unice. Totuși, ar trebui să avem o atitudine uh, modestă când vorbim uh, de astfel de probleme, în sensul că nu vrem să sfârșim într-o situație în care Parlamentul și Comisia să vină la noi, la noi și să ne spună Parlamentelor Naționale ce avem de făcut. Asta ar crea probleme și ne-ar face uh, Uh, foarte dificilă sarcina de a dezvolta piața unică. Cred că în loc de asta avem nevoie de un dialog continuu, avem nevoie de spirit de lider uh, pe aceste chestiuni. Sunt uh, social-democrat și trebuie să admit că nu mă pot identifica în totalitate cu, acest, cu această abordare de sus în jos. Nu. Din contra, trebuie să avem un dialog dacă vrem să rezolvăm aceste probleme. Dați-mi să mă refer la câteva puncte. Pentru a evita protecționismul, Cred că în acest moment, din nefericire, protecționismul uh, este în creștere în Europa, în creștere foarte puternică și cred că am putea avea o conferință doar pe acest subiect. Am văzut acest lucru cu ochii mei foarte clar, apar foarte multe exemple de peste tot în legătură cu creșterea protecționismului. În al doilea rând, ați vorbit de reducerea costurilor. Dați-mi voie să vă spun acest lucru simplificarea regulilor pentru IMM-uri ar fi un lucru foarte bun, dar din nefericire nu ne-am descurcat foarte bine uh, în legătură cu reducerea regulilor. Nici parlamentele naționale, nici uh, instituțiile europene nu am redus costurile implicate uh, de funcționare pe piață. Știu că oamenii tot vorbesc despre asta, fac declarații foarte frumoase, dar în practică rar se întâmplă așa ceva și nu avem succes. Apoi, în ce privește uh, emiterea de uh, brevete, problemele, de, problemele cu brevetele, uh, aceasta a fost o mare prioritate pentru multe președinții din ultimii 15 ani. E un subiect care a fost pe ordinea de zi de atâta vreme și care în sfârșit pare să fi, să-și fi găsit o soluție. Asta arată că uh, Uh, e bine să încercăm să găsim soluții împreună. Și sigur, poate fi dificil că există Parlamentul European, Comisia Europeană, Parlamentele Naționale. Nimeni nu poate să se ridice și să spună avem dreptate 100% și uh, voi nu aveți dreptate. Cred că avem din nou nevoie de dialog care să implice diferite parlamente și instituții de decizie. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Când e vorba de brevete, probabil că suntem uh, aproape de a ne atinge obiectivele și sperăm că în timpul acestei președinții poloneze vom reuși să încheiem uh, această chestiune. Apoi aș vrea să invit reprezentantul Senatului Italian să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Tema guvernanței pieței unice și a dialogului și parteneriatului este fundamentală pentru dezvoltarea pieței unice. Și aș vrea să subliniez câteva aspecte care mi se par importante într-o, într-un moment în care criza economică pune în dificultate piața unică din cauza faptului că manifestările protecționiste devin, așa cum s-a spus mai devreme, din ce în ce mai intense. Dacă este să punem, uh, să, să luptăm împotriva protecționismului, atunci cred că asta este sarcina principală a guvernelor din Uniunea Europeană și asta se face cu participarea diversilor factori economici uh, în dialogul european și mai ales în dialogul social. Și din acest punct de vedere aș spune că dialogul social nu implică, din păcate, suficient de mult uh, IMM-urile. Practic acestea sunt aproape excluse din dialogul social. La dialogul social participă numai marile industrii și marile organizații sindicale și milioane de mici întreprinderi sau micro-întreprinderi europene, din păcate, sunt uh, spectatori la acest dialog, așa cum am putut vedea chiar ieri. Și să nu uităm că pe universul IMM-urilor ne punem cele mai multe speranțe, pentru că ele sunt cele care uh, pot duce la mai multă convergență uh, economică în interiorul pieței unice. Obiectivele principale care au fost subliniate uh, sunt juste, mi se pare, dar ele trebuie stabilite prin intermediul unor acțiuni politice întărite de către diversele state membre în ce privește, sau prin intermediul implementării regulamentelor și legislației europene în materie de concurență în special și uh, măsuri care să lupte împotriva protecționismului și prin intermediul unui plan de acțiune care să coordoneze, să pună în coordonare diferitele legislații uh, naționale sunt uh, legislații care trebuie evaluate în mod constant. De exemplu, legislațiile fiscale ale statelor membre uh, au o importanță extraordinară din punct de vedere al favorizării competitivității interne și din punct de vedere al fluidității uh, acestei competitivități. De asemenea, legislația privind uh, sănătatea, siguranța muncii, laboratoarele, uh, toate acestea sunt indispensabile pentru că nu trebuie folosite pentru a uh, comite acțiuni de distorsionare a concurenței pe piață. Și uh, ultimul punct, uh, problemele legate la concurența pe piață. Asta înseamnă că o directivă europeană și anume Small Business Act trebuie foarte clar aplicată pentru că aceasta dă micilor întreprinderi o funcție centrală din punct de vedere uh, față de uh, funcțiile publice ale statului și instituțiile publice ale statului. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult uh, pentru această intervenție din partea Italiei. Este adevărat că o bună reprezentare a IMM-urilor, a sectorului IMM-urilor este foarte, extrem de importantă. Și cred că, din păcate, doar marile întreprinderi sunt reprezentate corespunzător în dialogul social, în timp ce IMM-urile sunt subreprezentate. Aceasta e o problemă pe care avem și în Polonia și mă tem că este valabil și pentru alte țări. Așadar, Așa cum ați menționat, aceste IMM-uri sunt foarte importante pentru economia noastră, sunt foarte flexibile și de aceea este important să descoperim o modalitate de a întări reprezentarea lor, de a-și face, de a-l ajuta să-și facă auzită vocea. Acum îi dau cuvântul domnului Cristian Bușoi din Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, foarte bucuros să am uh, ocazia de a participa la acest schimb de opinii cu membrii Parlamentului Național în legătură cu îmbunătățirea guvernanței pieței unice. Săptămâna trecută am avut o dezbatere foarte interesantă la Cracovia în timpul forumului pieței unice. Sigur, buna guvernanță este o condiție prealabilă pentru buna funcționare a pieței unice. Și aș vrea să mă refer la o problemă specifică și anume transpunerea și implementarea legislației uh, legate de piața unică. Uh, există un deficit de 0,9% de transpunere în 2010. Totuși, în 2011, în 2010 am trecut la 1,2%. Ce vreau să spun este că fără un angajament puternic față de transpunerea și implementarea legislației în domeniu, Chiar și cu legile de cea mai bună calitate, cetățenii și companiile din Uniunea Europeană vor fi în continuare privați de beneficiile pieței unice. Tratatul de la Lisabona dă noi prerogative Parlamentelor Naționale în procesul legislativ. Și asta e un lucru foarte bun și foarte important. Cred că trebuie să folosim acest lucru și să creăm un, parlament solid, un parteneriat solid între Parlamentul European și Parlamentele Naționale în cadrul procesului, prin intermediul procesului legislativ incluzând și faza de transpunere și implementare. Aș vrea să folosesc această oportunitate când ne întâlnim cu reprezentanții Parlamentelor Naționale uh, la, în, în instituțiile Uniunii Europene. Aș vrea să fac un apel către Parlamentele Naționale să ia în considerare această problemă a transpunerii într-un mod foarte serios și să-i dea prioritatea pe care o merită în procesul legislativ. E adevărat că adesea procesul de transpunere poate fi foarte complex dar sunt situații în care cooperarea întărită și comunicarea întărită dintre Parlamentul European și instituțiile naționale pot, poate duce la uh, optimizarea procesului. Un alt, uh, lucru, un alt comentariu scurt se referă la tabelele de corelare. Acestea ar oferi mai multă transparență pentru cetățeni și întreprinderi și pot îmbunătăți calitatea procesului de transpunere. Mai mult, tabelele de corelare ar putea ajuta uh, judecătorii uh, de la nivel național care aplică legea europeană. Cred că un angajament față de transpunerea corespunzătoare include și un angajament față de tabelele de corelare. Deci ar fi nemaipomenit dacă membrii parlamentelor naționale ar putea să facă unele presiuni asupra guvernelor lor ca să acestea să facă aceste tabele de corelare, pentru că știm că guvernele unor state membre nu sunt foarte dornice să facă aceste tabele de corelare. Și nu în ultimul rând, din moment ce sunteți reprezentanții cetățenilor, ă, la fel cum suntem și noi în Parlamentul European, cred că ar trebui să avem o mai bună comunicare cu cetățenii și companiile în legătură cu beneficiile pieței unice, astfel încât aceștia să vadă că piața unică e un lucru tangibil pentru ei. Cetățenii trebuie să știe de asemenea ce să facă atunci când ceva uh, nu funcționează în legătură cu piața unică și cu legislația acestea. De, de exemplu, comunicarea cu cetățenii uh, despre uh, programul Solvit sau despre alte instrumente care uh, rezolvă probleme ar aduce o valoare uh, adăugată. Pentru ca centrele Solvit să funcționeze corespunzător, au nevoie de personal adecvat și asta depinde în mare măsură de parlamentele naționale. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru această contribuție constructivă. Cooperarea constantă și pe termen lung între Parlamentele Naționale și Parlamentul European, în special în legătură cu legislația pieței unice, este realmente foarte importantă și sunt multe lucruri de făcut. lobbowania na rzecz tego ustawodawstwa via parlamenty krajowe do rządu. O, activitate de lobby din partea parlamentelor naționale în favoarea acestei legislații pe lângă guvernele naționale. Deci presiunea asupra guvernelor naționale ar fi foarte benefice. Uh, acesta a fost un subiect care a apărut și ieri și, de asemenea, și comunicarea eficientă, uh, cum ne adresăm cetățenilor noștri, cum le spunem ce este de fapt piața unică, ce beneficii le aduce lor piața unică, ce legislație s-a adoptat în acest domeniu Toate acestea sunt lucruri la care, asupra cărora ar trebui să ne aplicăm și ar trebui să reușim să comunicăm mai eficient și sunt sigur că domnul Malcolm Harbour a făcut foarte multe eforturi în acest domeniu. Comisia IMCO este foarte vizibilă pe internet, uh, publică diverse comunicări și materiale care sunt de o calitate excelentă și asta cred că este direcția în care ar trebui să mergem. Așadar, o să vă urmăm exemplul dumneavoastră, domnule Harbour, cel puțin în Polonia, asta pot să vă promit. Domnilor și domnilor, acum aș vrea să dau cuvântul domnului Valiunacos din Parlamentul Lituanian. Ačiū pirmininkaujanti iš suteiktą žodį. Kai kurių šalių pramonė. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Sectoarele industriei și agriculturii suferă în multe țări membre din cauza unor poziții uh, competitive inegale. De exemplu, fermierii din Germania, Franța sau Spania cer niște subvenții directe mai mari și mai multă asistență din fondurile europene. Totuși, țările baltice nu și-au primit partea lor din aceste fonduri încă și, din nefericire, țările mai mici, în special țările din Europa de Est, se găsesc într-o poziție defavorabilă și asta vine în contrast cu scopurile declarate de a încerca să ne uh, mărim uh, avantajele competitive. Dat fiind faptul că pornim de pe poziții inegale, evoluțiile ulterioare nu vor face decât să adâncească și mai mult disparitățile și vor afecta uh, într-un mod teribil economiile noastre, pentru că așa bunurile noastre, serviciile noastre nu vor putea niciodată să concureze cu cele din, provenite din țări mult mai bine finanțate cetățenii noștri, când se confruntă cu fenomenul șomajului, pleacă în alte țări și încearcă să găsească locuri de muncă acolo și devin forțe de muncă ieftină în alte state membre. Și în felul acesta, cetățenii europeni din Lituania sau din alte țări similare se, sunt siliți să-și caute de lucru pe șantierele din Hamburg sau mai știu eu de unde. Deci ar trebui să uh, ne concentrăm asupra protecției uh, frontierelor noastre externe, ar trebui să ne întărim uh, poziția, ar trebui să luptăm împotriva traficului de uh, persoane, în special și nu numai, în special, în special pe frontiera cu Belarusul. Dacă ne concentrăm doar pe nevoia de a crește avantajele noastre competitive în Uniunea Europeană, uh, s-ar putea să pierdem din vedere relațiile noastre cu uh, țări terțe. Un alt factor important este cum vom stabili care sunt problemele cele mai importante pentru cetățeni acum. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Și acum aș vrea să dau cuvântul doamnei uh, Gromș din Franța. Mulțumesc, domnule președinte. Single Market Act dorește să pună cetățeanul în centrul uh, uh, pieței unice și să creeze o Uh, piață competitivă. Franța dorește să întărească dimensiunea socială a acestui concept și felicită Comisia pentru faptul că va revizui constant impactul social al tuturor legislațiilor naționale asupra pieței unice. Este nevoie să se evalueze mai bine impactul legislației europene asupra diferitelor sectoare europene. Aceste studii de impact presupun și o analiză mai rafinată a impactului regulilor europene la scara statelor membre. Din acest punct de vedere, pregătirea studiilor de impact trebuie să fie acompaniată de un efort crescut al statelor membre pentru a îmbunătăți calitatea propriilor analize asupra impactului regulilor europene asupra teritoriului lor Uh, începând din uh, uh, faza de pregătire a textelor. Franța dorește să contribuie la acest proces și de asemenea trebuie să punem accent pe dificultatea de a urmări uh, aplicarea a, a 50 de regulamente în atâtea țări membre. Ar trebui să existe un secretariat mix al Consiliului Parlamentului European și Parlamentelor Naționale care să identifice problemele și blocajele și să ne permită să adoptăm cât mai rapid uh, directivele. Și în legătură cu această directivă, caracterul prea precis uh, al directivelor uneori lasă prea puțină marjă de manevră statelor și face dificilă transpunerea. Ar trebui, nu credeți că ar trebui să reflectăm la o simplificare la acest nivel? Vă mulțumesc. Bardzo dziękuję. Teraz proszę o zabranie głosu. Președintele, mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este doamna McClarkin din Parlamentul European. Aveți cuvântul. Thank you. Um, I'd like to thank... Mulțumesc. Vreau să mulțumesc doamnei Calinetti și tuturor colegilor pentru comentariile făcute, mai ales cei care au vorbit împotriva protecționismului și uh, despre nevoia de a ne concentra pe competitivitate. Într-adevăr, este o mare provocare care ne stă în față. Îmbunătățirea guvernanței pieței unice este o prioritate strategică cheie pentru noi cei din Uniunea Europeană. Este vital în, acest, în această situație economică să creștem competitivitatea, să creăm mai multe locuri de muncă și să stimulăm inovația și de aceea sunt uh, foarte bucuroasă de raportul doamnei Calnieti de la uh, începutul acestui an care se referă la responsabilitățile statelor membre în ce privește relansarea pieței unice. Trebuie să avem procese de monitorizare viguroase și uh, Single Market Act-ul propus de Parlament în 2009 este un instrument util pentru a avea mai multă transparență în procesul de formulare a politicilor și în a ne asigura că statele membre transpun legislația în mod corect. Propun propuneri legislative există și pentru rezolvarea alternativă a disputelor și nu pot decât să salut acest lucru și să spun că schimbul de bune practici în acest domeniu va fi vital pentru a avea o propunere cu valoare adăugată pentru cetățenii europeni. Ideea este că creșterea economică în Europa e stagnantă și Uh, pericolul este să fim depășiți de națiuni în curs de dezvoltare, cum ar fi Brazilia, India și China sau altele. Și trebuie să ne concentrăm pe această problemă dacă vrem să oprim și să schimbăm această tendință. Trebuie să uh, asigurăm beneficiile pieței unice. În uh, acest an s-a publicat în Marea Britanie un document care spune că uh, putem realiza acest lucru reducând barierele împotriva comerțului din afara Uniunii Europene, reducând costurile afacerilor și uh, ducând mai departe revoluția digitală. Toate aceste politici vor stimula creșterea și modul în care este guvernată piața unică este crucială, iar uh, orientările politice sunt fundamentale pentru schimbările necesare ca, care să ducă la uh, uh, eliberarea potențialului uh, pieței unice. Legislațiile naționale trebuie să fie, trans, să fie transpuse în, rapid și guvernele naționale trebuie să ofere informații foarte clare despre modul în care legislația europeană afectează evoluțiile naționale și de asemenea să acționeze pentru a reduce orice bariere încă existente în statele membre. Pe de altă parte, și Comisia Europeană trebuie să prioritizeze uh, zonele unde acest proces poate aduce valoare suplimentară, în special în parteneriat cu statele membre, pentru a adopta o abordare mai dură în ce privește aplicarea directivei privind serviciile, serviciile și în ce privește negocierile cu țările terțe, pentru că transformarea uh, pentru a transforma economiile europene, uh, să transformăm economia europeană nu va fi ușor, nu va fi o sarcină ușoară. E nevoie de o schimbare masivă dacă vrem să obținem prosperitate și inovare și trebuie să ridicăm piciorul de pe frână și să lăsăm creșterea să se dezvolte și să facem ca economia să progreseze. Eh, Mulțumesc foarte mult. Doamna McLaren. Iar acum are cuvântul domnul Antonio Correa de Campos, membru al Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. Trei comentarii scurte. În primul, legat de transpunerea legislației și rolul pe care îl poate juca Parlamentul European aici. Un eurodeputat poate să privească nivelul de transpunere al directivelor și conținutul directivei. și să aducă la atenția uh, guvernului statului său faptul că nivelul de implementare este unul nesatisfăcător. Poate că guvernul nu va fi foarte satisfăcut de acest lucru, dar uh, rezultatele pot fi pozitive. De aceea trebuie să existe și relații bilaterale între eurodeputați și uh, deputații naționali. Nimeni nu uh, pretinde uh, că deține adevărul, însă atunci când putem avea schimburi de opinii, merită să discutăm. Dacă mă gândesc la președinția maghiară, mi-amintesc de întâlnirile pe care le-am avut acolo la Comisia de Concurență, de exemplu, dar și altele, alte reuniuni și toate reuniunile la care am participat au fost extrem de utile. Orice oportunitate trebuie utilizată. Domnul comisar Barnier atunci când a introdus măsurile pentru actul pieței unice, a ținut reuniuni în toate statele cu deputați și cu eurodeputați. Eu m-am bucurat foarte mult că au avut loc aceste uh, reuniuni. Întâlnirea noastră comună înseamnă că nu doar piața unică trebuie să fie lărgită. Trebuie să avem schimburi de opinii reciproce, dar să nu ar, arătăm cu degetul unii la alții și să nu cădem în capcana protecționismului. În Parlamentul European încă ne afl- încă ne dăm seama ce puteri avem. După ani de zile, uh, după aproape 2 ani de deținerea acestor puteri, încă mai învățăm cum să le mânuim. Însă orice abordare constructivă din partea autorităților este una salutară. Iar acum, domnul Mil, reprezentant al Parlamentului Maghiar. Mulțumesc, domnule președinte. Deja s-au spus câteva cuvinte cheie, care sunt foarte importante. Transparență, import, informație, inform, <coughs> importanța informării, eh, parteneriat și participarea așadar este una esențială, după părerea mea. Pentru că trebuie să lucrăm împreună. Comunicarea informațiilor este extrem de importantă. Ieri am discutat despre probleme financiare și despre importanța educației. În statele membre știm că foarte mulți cetățeni nu dețin informațiile necesare, nu înțeleg sistemul pentru că acesta nu este transparent. Din acest punct de vedere, ar fi important ca noi să introducem aceste lucruri în programa, eh, de exemplu, liceală. Dacă cetățenii nu cunosc aceste lucruri, atunci nu vor eh, înțelege întregul proces și nu înțeleg felul în care le afectează viața. Dacă nu informăm pe cetățeni în mod corect, dacă oamenii văd deciziile Uniunii Europene ca ceva îndepărtat, atunci vom avea o problemă. Eh, cetățenilor li se va părea că sunt îndepărtați de procesul decizional. De asemenea, presa este foarte importantă. Cred că avem o ocazie majoră aici ca presa să își asume un rol activ pentru a informa pe cetățeni în legătură cu ceea ce se întâmplă, pentru că aceștia se poate să înțeleagă ce se întâmplă. Odată ce informăm mai bine pe cetățeni, uh, cred că cetățenii vor participa mai mult. M-am bucurat foarte mult să aud ceea ce a spus președinția Uh, și anume că statele membre încearcă să apropie cetățenii de procesul decizional. Este salutar, însă trebuie să ne uităm și la diversele instituții și procese instituționale care pot fi implicate pentru a-i apropia pe cetățeni de Uniune. Pentru ca toată lumea să se simple, simte implicată. Dacă nu acordăm suficientă informație, dacă nu avem participare la nivel suficient, dacă statele membre nu se nu implică pe cetățeni în procesul decizional, vor apărea probleme. Guvernele vor fi tentate să ia măsuri protecționiste în politica internă și bineînțeles că protecționismul nu este ceea ce ne dorim acum. Mulțumesc pentru aceste că ați vorbit despre transparență, informare, chiar dacă uh, și, și la nivel instituțional, la nivelul Uniunii există probleme de comunicare, este cu atât mai important ca informația să ajungă la cetățeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați atras atenția asupra acestui aspect important al guvernanței pieței unice. Și a venit timpul să încheiem această secțiune. Așadar, îi dau cuvântul doamnei Sandra Caniete pentru a rezuma cele ce s-au spus. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate intervențiile care au venit din partea parlamentelor naționale, care revelează realitatea în ceea ce privește consolidarea pieței interne. Mulți dintre vorbitori au subliniat uh, importanța dialogului între Bruxelles și parlamentele naționale. Ascultând aceste cuvinte, am subliniat în raportul legat de guvernanță și parteneriat toate paragrafele unde se menționează dialogul. Este aproape al doilea, fiecare al doilea paragraf uh, menționează un dialog între parlamentele naționale și Parlamentul European între cetățenii europeni și instituțiile europene, despre importanța informației și cum poate fi aceasta distribuită pentru a îi atinge pe cetățeni. În special aș dori să revin la ceea ce a spus reprezentantul Ungariei. Este foarte adevărat că deciziile pe care le luăm, le luăm împreună. Nu a fost adoptată nici o decizie europeană fără aprobarea guvernelor naționale. Ceea ce înseamnă că nu doar instituțiile europene sunt responsabile de felul în care explicăm politicile noastre cetățenilor, ci și instituțiile naționale sunt responsabile. Și de aceea este important să avem întâlniri de acest gen. Revenind la elementul care a apărut în toate intervențiile de aici, cu toții am vorbit despre complexitatea guvernării pieței unice. Un obiectiv este simplificarea acestei complexități pentru a deveni mai eficienți, pentru a Uh, folosi regulamente în locul directivelor, acolo unde se poate. S-a vorbit despre importanța tabelelor de corelare. Instituțiile nu pot să facă acest lucru fără susținerea parlamentelor naționale. Am vorbit și despre procedurile de încălcare, cum pot deveni acestea, deveni acestea mai eficiente. Uh, reprezentantul Suediei a spus că nimic nu trebuie să fie impus de sus în jos. Totul trebuie să fie decis prin dialog. Și exact asta ne dorim noi aici, la Parlament și în special la Comisia IMCO. Noi ne bazăm pe susținerea dumneavoastră pentru ca piața unică să devină transparentă, eficientă pregătită să aducă mai multe locuri de muncă europenilor. Am fost deputată în Parlamentul Național al țării mele mulți ani și de aceea sunt foarte conștientă de importanța comunicării și sperăm că vom avea mult mai multe lucruri de transmis și în viitor. Mulțumesc foarte mult pentru această încheiere excelentă. Am epuizat timpul alocat acestei dezbateri, așadar îi dau cuvântul domnului Andrei Cervinski, care va prezida următoarea secțiune a dezbaterii noastre. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Iar acum un subiect uh, la fel de interesant, dezbaterea legată de piața unică digitală. Ce înseamnă ea pentru Europa, pentru statele membre, pentru lume? Trebuie să creăm condiții pentru dezvoltarea acestei piețe și sunt sigur că dezbaterea va fi una interesantă. Procedura pentru dezbatere este aceeași. Avem deja cererile depuse de către vorbitori care au dorit să intervină. Dacă nu aveți obiecții, vom urma aceeași procedură și pentru început Îi dau cuvântul deputatului în Parlamentul polonez, domnul Antoni Mejdoi. Criza economică și financiară prin, prin care trecem a relansat discuția legată de piața unică. Strategia UE 2020 spune că Europa trebuie să revină la piața unică. După cum a spus ieri comisarul Barnier, piața unică reprezintă cheia spre creștere economică, locuri de muncă și dezvoltare economică. Însă, pentru a reveni pe această cale, trebuie să atenuăm consecințele crizei. De asemenea, trebuie să facem față unor provocări globale, cum ar fi societatea informațională și piața europeană, dacă vrea să se ridice la înălțimea așteptărilor și să ajungă la o creștere și la o competitivitate mai mare, trebuie să se deschidă tehnologiilor digitale. De aceea, punem aici accentul pe piața unică digitală în Uniunea Europeană. Pentru a crea o asemenea piață unică digitală, va trebui să depășim mari probleme. Nu putem să, ne des- să nu ne deschidem noilor tehnologii și să identificăm barierele care stau în calea circulației informației. Nu trebuie să susținem un sector economic sau un spațiu economic. Piața digitală trebuie să îndeplinească cerințele societăților și cetățenilor. Este vorba de o piață fără bariere care să dea acces la tehnologii digitale. În al treilea rând, este o piață care susține comerțul electronic și care face posibile investiții în, în servicii electronice și în infrastructură digitală. Se creează și se creează noi competențe care reprezintă componente importante ale societății informaționale. În trecut am subestimat competențele cetățenilor noștri în acest domeniu necesitatea de a intensifica eforturile pentru a ajunge la o piață unică digitală a fost subliniată în comunicarea Comisiei legată de strategia 2020. Aici se arată modalitatea în care putem să depășim criza și uh, ne putem atinge obiectivele. Avem șapte obiective principale. Unul este uh, agenda digitală europeană care dă acces gospodăriilor la internet și le permite să beneficieze de pe urma pieței digitale. Cu toate acestea, această comunicare a Comisiei Europene spune și că în Europa există o mare diversitate uh, în ceea ce privește piața digitală și că segmentarea restrânge fluiditatea pe piață. De aceea, Comisia a decis să întreprinde următorii pași pentru a face posibilă o piață unică digitală și deschiderea conținutului internet către cetățeni, uh, facilitarea tranzacțiilor transfrontaliere pentru ca, și, pentru ca consumatorii și cetățenii să poată beneficia de pe urma unor prețuri mai bune și pentru a avea o gamă mai largă de alegeri. De asemenea, trebuie constituită încrederea în comerțul digital, pentru că cetățenii sunt preocupați de viața lor privată și de protecția datelor personale. După aceea, reforma pieței telecomunicațiilor. Reforma acestei piețe a fost uh, semnalată ca fiind necesară la începutul acestui an, în actul pieței unice. Printre măsurile menționate, piața unică a fost menționată ca un instrument care ne poate aduce la un nivel mai înalt. Au fost identificate și bariere care țin de segmentarea sistemului european, diferențe culturale, lipsa de încredere în internet sau lipsa de protecție suficientă a consumatorului. Cu toate că există diverse prevederi legate de facturi electronice, semnături electronice, aceste tranzacții rămân în continuare complexe și legislația europeană este implementată diferit în diferite state membre. Dar există și beneficii ale pieței unice digitale. Acestea sunt pentru societățile comerciale din sectorul privat și pentru inovare, pentru crearea unor noi companii care să contribuie la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. De asemenea, există beneficii pentru consumatori, prețuri scăzute, o gamă mai largă de alegere, o calitate mai mare a serviciilor, o eficiență crescută și, de asemenea, reducerea cheltuielilor publice. Doamnelor și domnilor, dacă până în 2020 putem să implementăm această strategie, atunci PIB-ul va uh, crește de la 5 la 9% doar în domeniul pieței digitale. Vă mulțumesc pentru această parte optimistă a introducerii dumneavoastră. Acum îi dau cuvântul domnului Correio de Campos din partea Parlamentului European și după el urmează Laura de la Rodiero din Franța. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer ao colega vice-presidente do da SEM. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, vreau să mulțumesc colegului nostru, membru în Parlamentul polonez. Vreau să-i mulțumesc pentru prezentarea excelentă pe care a făcut-o. E întotdeauna binevenită o astfel de trecere în revistă ceea ce ne poate aștepta în viitor. Acum, dați-mi voie să vorbesc uh, despre ceea ce se întâmplă cu comerțul electronic actualmente. De fapt, nu prea avem ce să comunicăm acasă, mai ales dacă avem în vedere situația efectivă. Toată lumea spune că e nevoie de un sistem interbancar mai fluid, care să inspire încredere, am spus dintotdeauna că ne trebuie armonizare fiscală și chiar și un serviciu poștal îmbunătățit, ca în sfârșit uh, pachetele și scrisorile să ajungă unde trebuie. Și apoi uh, mai avem și o serie întreagă de factori culturali pe care trebuie să-i depășim. Revenind la comerțul electronic, am uh, făcut legătura cu achizițiile publice. Sigur că această modalitate reprezintă o modalitate de a stimula comerțul electronic pentru că ea necesită mai multe discipline și servicii interbancare mai bune. Deci, în ce privește comerțul electronic, cuvântul cheie este încredere. Trebuie să creștem încrederea în tehnologiile acestea. Cele mai bune platforme de pe piață se bazează de fapt pe încredere, încredere în tranzacțiile financiare și în ce privește protejarea datelor private. Comisia IMCO a Parlamentului European a jucat un rol foarte important în acest sens. Noi am înființat un observator al comerțului electronic care să ne ține la curent cu îmbunătățirile ce apar și să ne arate unde am rămas în urmă. Însă mai avem încă multe lucruri de făcut. Președintele, da, mulțumim foarte mult. Sigur că încrederea în comerțul electronic este foarte importantă, mai ales că nici hackerii nu uh, rămân uh, în urmă ne așteaptă, deci, o sarcină de IT de proporții. Dau cuvântul acum doamnei Laura de la Rudier, după care urmează domnul Johansson. Mulțumesc! Eu am să vorbesc despre câteva chestiuni de actualitate din Franța, care sigur că sunt uh, un corespondent al preocupărilor europene. Mai întâi, neutralitatea internetului. Internetul este un vector al creșterii digitale și uh, e un lucru ce e benefic pentru toți uh, furnizorii de conținut, inclusiv pentru cei mai mici, pentru IMM-uri. Cel de-al treilea pachet de telecomunicații este insuficient. În Europa încă nici nu avem uh, furnizori de conținut de talie mondială, deși avem actori mari. Noi considerăm că poziția Comisiei Europene din comunicarea din aprilie 2011 este timidă. Și uh, vă invităm să examinați îndeaproape lucrările adunării naționale cu privire la neutralitatea internetului. În al doilea rând, vreau să mă refer la desfășurarea de rețele de, noi genera- de generație nouă, adică cu fibră optică. Aceasta reprezintă o miză majoră pentru dezvoltarea economiei digitale în Europa. Astăzi, finanțarea acestor rețele cu fibre locală în Franța este estimată la 25 de miliarde de euro și este finanțată fie de operatori privați, fie de stat. Noi am urmărit cu mare interes propunerea lui Nelly Cross, comisarul european, de instituirea unei taxe pentru a diminua prețul pe care îl uh, cer operatorii istorici dacă ei uh, nu vor să investească în fibră optică. În ce privește acoperirea universală cu internet uh, de debit înalt până în 2013, noi avem oarecare rezerve în ce privește relevanța acestui obiectiv, deoarece creșterea debitului ar uh, însemna în același timp întârzierea extinderii rețelei cu fibră optică, care, spuneam, e o miză majoră pentru dezvoltarea digitală. În același timp, strategia europeană cu privire la integrarea pieței conținuturilor și a serviciilor și a comerțului electronic ni se pare oportună. Ca și antevorbitorul, insist pe coordonarea unei coordonări fiscale la nivel comunitar. Este absolut indispensabil să existe o astfel de coordonare pentru dezvoltarea comerțului electronic. Invităm Comisia Europeană să dea dovadă de mai multă ambiție în sfera digitală, mai ales că statele membre au uh, devenit conștiente de faptul că acestea reprezintă o miză majoră pentru creșterea economică. Mulțumesc! Președintele, mulțumim foarte mult! Într-adevăr, fără infrastructură nu vom putea să facem mare lucru. De aceea ar trebui să investim în ultimele tehnologii. Are cuvântul acum domnul Johansson. Uniunea Internațională pentru Telecomunicații a spus recent că Suedia și Coreea de Sud sunt cele mai dezvoltate țări din lume. Noi avem uh, aproape toți un calculator acasă și mulți au uh, internet uh, cu bandă largă sau viteză foarte bună. Nu toți, desigur. De asemenea, avem calculatoare la școală pentru elevi, pentru studenți, dar, repet, nu toată lumea. Calculatorul e folosit ca să găsești informații, inclusiv să faci tranzacții bancare, dar nu toată lumea are acces din cauza sărăciei, a distanței geografice, a vârstei și a altor probleme, precum uh, mobilitatea redusă. Există, iată, o serie de cauze care duc la marginalizare digitală. Există categorii ce riscă să rămână pe din afara dezvoltării digitale. Trebuie să ne asigurăm că generațiilor viitoare li se va garanta în mod absolut accesul la piața digitală. Toată lumea trebuie să aibă acces, acces pe viitor. IT-ul reprezintă răspuns uh, bun și la provocările climatice. Putem reduce emisiile de CO2 cu 15%, putem crește productivitatea și putem gestiona mai bine resursele de energie populațiile noastre sunt în îmbătrânire, dar în același timp sunt mai active, mai sănătoase. Și oamenii sunt uh, mai bine informați despre cum se folosească aceste tehnologii astăzi. IT-ul poate să îmbunătățească calitatea vieții, în special a vârstnici, și, de asemenea, există un potențial foarte bun în sistemul sanitar. În spitale se pot vindeca boli, se pot face operații medicale, Jurnalele medicale pot fi disponibile peste tot în Europa, astfel încât să asigurăm tratamentul optim pentru fiecare pacient. Și, în fine, mediile sociale. Acestea sunt foarte importante pentru comunicarea transfrontalieră, pentru răspândirea informațiilor peste tot și pentru garantarea diversității de opinii. E foarte important să ne asigurăm că serviciile digitale rămân deschise și accesibile tuturor cetățenilor din toate categoriile. Să ne uităm la ce s-a întâmplat în Africa de Nord recent, cât de mult au ajutat tehnologiile pentru găsirea libertății acolo. Și în fine, trebuie să ne referim și la roaming și la prețurile convorbilor în roaming. Trebuie să existe condiții egale pentru toată lumea. Acest lucru ne afectează pe toți, pentru că toți avem telefoane mobile. Comunicarea în bandă largă trebuie să fie extinsă la întreaga Europa și oamenii trebuie să fie gata să folosească mijloacele IT. Aceste lucruri trebuie predate de la vârste fragede în școli. Copiii noștri trebuie să-și poată dezvolta competențele tehnologice. Mulțumesc! Președintele, mulțumim foarte mult! Urmează acum la cuvânt domnul Cusdas. Eu unul nu pot decât să confirm faptul că piața digitală are într-adevăr multe oportunități, dar presupune și anumite riscuri. Trebuie să consolidăm încrederea în furnizori, să existe protecția datelor și protecție împotriva crimei organizate. Acest lucru este absolut necesar. Trebuie să eliminăm neîncrederea dacă vrem să putem privi uh, cu curaj spre piața internă. În ce îi privește pe consumatori, și aceștia trebuie să aibă încredere în tranzacțiile pe internet, trebuie să știe că banii lor uh, se ducă acolo unde i-au trimis. De asemenea, trebuie să se poată garanta autenticitatea produselor, mai ales uh, acum când uh, crește fenomenul pirateriei. Întrebarea este însă, Putem face acest lucru fără a spori birocrația? Fiabilitatea și încrederea sunt decisive, mai ales când apar tot felul de acuzații, când ceva nu merge bine și se ajunge la litigiu. Securitatea datelor este de asemenea importantă. Din experiența Wikileaks am învățat uh, ceva important și anume că securitatea e esențială datele trebuie să rămână confidențiale, pentru că am văzut cu ocazia acelui uh, experiment că autoritățile publice și nici chiar actorii privați nu sunt suficient de atenți. În ce privește jocurile pe internet, acestea nu sunt deloc monitorizate, deloc controlate și trebuie să facem ceva pentru ca jocurile care se joacă pe internet să vină de la niște furnizori credibili. Putem implica oare autoritățile publice? Nu văd cum, pentru că nu se face o impozitare. Crima organizată este și ea un factor destul de prezent, iar uh, cei care devin dependenți de astfel de jocuri uh, riscă să se expună la tot felul de probleme, inclusiv uh, psihice. Deci e nevoie de mai multă securitate și trebuie să combatem criba organizată. Mulțumesc. Președintele. Mulțumim foarte mult. Într-adevăr, iată un aspect foarte interesant. Încrederea și securitatea cetățenilor uh, sunt condiții pentru asigurarea succesului digital. Și acum dau cuvântul președintelui, domnului Malcolm Harbour. Mulțumesc, domnule președinte. Iau acum cuvântul în calitate de reprezentant al grupului meu politic și de raportor al Comisiei IMCO cu privire la pachetul telecomunicații. Vreau să fac câteva comentarii generale și să vă spun um, câte ceva despre lucrurile pe care le-am analizat noi aici. Este foarte important să subliniem că vorbim despre chestiuni care afectează pe toată lumea, pe toți cei din uh, piața unică digitală. Și o să le invit pe domnul Cuzda să analizeze raportul comisiei noastre de săptămâna trecută cu privire la un cadru pentru jocurile online. Acolo lămurim câteva dintre problemele pe care dumnealui le consideră îngrijorătoare, chiar și cooperarea cu autoritățile statelor membre – acest, um, acest domeniu este foarte fragmentat, din păcate. Parlamentul European uh, nu este de acord cu propunerea inițială a Comisiei Europene de a înființa o autoritate centrală de reglementare, ci a spus că ar trebui să delege mai multe responsabilități autorităților statelor membre. Noi uh, vrem să existe o structură de coordonare mai bună în materie de reglementare a telecomunicațiilor, ca să ne asigurăm că legislația este transpusă în mod armonizat. În Franța, de exemplu, pentru că doamna de la Rodier a ridicat uh, niște aspecte foarte relevante aici, e bine, cu Franța considerăm că cooperarea se face foarte bine. Doamna de la Rudier, văd că nu mă ascultă, Aș fi vrut să-i spun uh, câteva lucruri, dacă ar face bine să-și pună căștile, da? În ce privește neutralitatea internetului, Comisia IMCO are deja o poziție și am uh, redactat deja un raport pe care sunt gata să vi-l transmit. Părerea noastră nu concordă cu cea a adunării naționale din Franța. Noi am acordat agențiilor de reglementare puteri de intervenție, dacă consideră necesar, toată această chestiune evoluează destul de rapid și noi considerăm că agențiile de reglementare trebuie să se poată folosi de puterile lor, dacă e nevoie, însă sub controlul nostru. Autoritățile de reglementare au a, uh, ocazia de a transmite poziția lor și o vor face la finele acestui an, după care vom lua o hotărâre finală. Sunt de acord cu ce ați spus, stimată doamnă, despre importanța investițiilor și cred că în pachetul de telecomunicații cel mai important lucru este să găsim modalități de a încuraja și alți investitori să investească în fibră și în bandă largă. Există câțiva actori uh, dominanți, câțiva actori uh, mari, dar Trebuie să acordăm acces la infrastructură pentru mai mulți actori, să atragem noi operatori, pentru că e nevoie de dinamism și de investiții proaspete dacă vrem să asigurăm accesul oamenilor la piață. Avem un termen 2013 care nu cred că e nerezonabil pentru consumatori. Cred că vom reuși să punem la dispoziție foarte multe rețele wireless. Uite, chiar în această sală toată lumea are iPad-uri, iPhone-uri. În curând vom avea o rețea wireless nouă care va permite tuturor să se conecteze. Președintele. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În continuare am să-i dau cuvântul doamnei Ana Maria Corața Bild din partea Parlamentului European. Am cer scuze că am întârziat, mi-a întârziat avionul. Știu că colegii au spus deja majoritatea lucrurilor ce trebuiau spuse. Am să mai adaug doar că noi aici credem în importanța unei Europe digitale. Am înțeles în sfârșit că nu putem să ne cumpărăm creșterea prin banii contribuabililor. Piața unică digitală reprezintă un pilon foarte important pentru creșterea noastră și pentru stimularea pieței unice în general. Știu că există discriminări, există obstacole în calea libertății de circulație a bunurilor și serviciilor, inclusiv în mediul online. Nu ne prevalăm de întregul potențial al acestor tehnologii. Și mă bucur că am auzit că în Polonia, în sfârșit, uh, iTunes a fost uh, pus în aplicare. Totuși, um, nu în toate țările se uh, vând aceleași servicii. Tarifele sunt foarte diferite, cotele sunt diferite. Sunt țări în care, de exemplu, nu poți nici măcar să, să vânzi lentile pe internet. Și am multe asemenea exemple. Mă bucur că am în sfârșit ocazia de a crește gradul de sensibilizare cu privire la importanța digitalizării. Malcolm a vorbit despre neutralitatea internetului. Vreau să subliniez că internetul e un mijloc, iar uh, circulația liberă a bunurilor și a serviciilor pe internet ar trebui să fie supusă acelorași reguli armonizate și să nu fie împiedicată de niciun fel de granițe sau poveri. Firmele ar trebui să poată să se ducă într-o altă țară, să-și înviteze un sediu și să facă afaceri pe internet. N-am să mai intru prea mult în detaliu, aveți documentele comisiei noastre, dar mai subliniez că am uh, analizat și problema pirateriei și a contrafacerii, care reprezintă un obstacol în calea pieței digitale. Așteptăm uh, să vedem uh, cum va arăta directiva privind sănătura electronică, să putem face identificarea electronică pentru a permite interoperabilitatea. Vrem să lucrăm împreună pentru a scade tarifele de roaming și a pune la dispoziție broadbandul pentru toată lumea. La nivel național, de asemenea, trebuie să eliminăm obstacole ce mai persistă și să construim o Europa cu adevărat digitală. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Aveți dreptate. Ar trebui să eliminăm frontierele și barierele mai întâi de toate. Dau cuvântul doamnei Gebhardt acum. Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect foarte important și e corect să-l examinăm din nou. Sunt, aici sunt. Este realmente un subiect extrem de important pentru cetățeni. Fără noi mijloace de, și medii de comunicare nu poți progresa și sunt de acord cu ce au spus antevorbitorii mei. E foarte important să ne asigurăm că toți cetățenii au acces la acest sector. Astfel încât în uh, satul global actual oamenii să-și poată face vocea auzită și să poată trăi împreună. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea are acces la internet de bandă largă și acesta trebuie să fie considerat un serviciu universal pentru că altminteri oamenii, unii oameni nu ar avea acces la el. Și în acest context al accesului, trebuie să nu uităm neutralitatea uh, rețelei, să nu uităm despre neutralitatea rețelei, pentru că nu putem avea o situație în care anumite companii au un acces prioritar mai bun la rețele sau prin intermediul rețelelor la cetățeni. Acesta este un lucru pe care nu-l putem accepta. Non-discriminarea este o parte foarte importantă a politicii europene și asta trebuie să rămână o prioritate. Al treilea punct important pentru mine și pentru Parlament este protecția datelor. S-a menționat de câteva ori acest fapt. Mulți cetățeni sunt destul de neglijenți cu propriile lor date și trebuie să uh, informăm pe oameni că această atitudine ar trebui să se schimbe. Din ce în ce mai des se uh, manifestă așa numite programe spion uh, care sunt uh, infiltrate în computere fie de uh, infractori, fie chiar de unele guverne. Și aici trebuie să ne gândim cum, uh, cum rezolvăm această problemă, ce reguli putem stabili pentru a rezolva această problemă, pentru că nu putem accepta ca transparența să fie folosită în detrimentul Uh, cetățenilor și nu poate fi încălcat dreptul cetățenilor la viața privată. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Așadar, după cum putem vedea, avem multe lucruri de făcut, uh, atât Uniunea Europeană cât și statele membre. Domnul Toin Manders din Parlamentul European are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să adaug la uh, legătura dintre uh, tehnologia informației și computerelor și piața unică. Putem crea o sursă uriașă de dezvoltare în uh, piața unică. De exemplu, în Parlament lucrăm cu sistemul Windows 2003 Asta înseamnă un sistem care aproape, are aproape 10 ani vechime. Și unii ar putea spune, da, nu faceți altceva decât să trimiteți e mail deci va ajunge. Însă tot timpul vorbim de nevoia de mai multă industrie IT NC și de mai multă piață internă, piață unică, dar uh, când vine vorba de legislație, toți ne întoarcem spre capitalele țelor noastre. Am văzut uh, asta în trecut. Jürgen s-a ocupat de uh, jocurile de noroc online, însă ca să obțină majoritatea la Consiliu, uh, trebuie să se întoarcă și să spună e o problemă de subsidiaritate. Însă, realmente, avem întârzieri la procesul de luare a deciziilor care ne-ar permite să facem progrese. Uh, auzim politicienii spunând că avem nevoie de o mai bună piață internă și de un sistem mai bun pentru cetățenii noștri și m-am ocupat de problema jocurilor video, dar am ajuns la un blocaj total în, în Statele Unite există jocuri video speciale și industria TNC este folosită pentru educație. Însă, dacă nu cunoști, nu știi că există un lucru, atunci nici n-ai cum să-l vrei. Și asta vedem că se întâmplă în Uniunea Europeană. Așadar, dacă n-am auzit de un anumit lucru, nu credem că e deosebit de util. Și cred că asta e problema cheie în ce privește tehnologia ITNC. Cred că trebuie să colaborăm cu guvernele noastre naționale pentru a produce legislație europeană care va ajuta cetățenii noștri. Trebuie să începem să gândim mai mult la nivel european decât la nivel național și avem nevoie de legislație care respectă acest lucru. Dacă nu facem acest lucru, vom uh, avea din ce în ce mai multe probleme economice. Sigur că poți avea, de exemplu, o regiune unde neutralitatea netului este respectată și unde Uh, drepturile cetățenilor uh, sunt respectate la un nivel regional, să zicem, dar cred că trebuie să gândim uh, mai larg, să trecem de frontiere și aici mă gândesc la frontierele virtuale și cred că ăsta este un lucru de care avem nevoie dacă vrem să putem să ne ocupăm rolul economic în lume, rolul pe care vrem să-l jucăm și de aceea Parlamentele Naționale trebuie să convingă Consiliul și Comisia în legătură cu aceste chestiuni. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, pentru această intervenție uh, plină de pasiune. Cred că mulți dintre noi folosesc uh, infrastructură de calitate, dar ar vrea să asigure accesul tuturor la uh, industria ITNC. Și acum, doamna Gunnar Eldegard din Parlamentul Norvegian. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că a fost o dezbatere foarte interesantă și multe probleme importante au fost uh, ridicate cred că politicile pe care le implementăm ar trebui să contribuie la uh, o creștere mai inteligentă, mai inclusivă și mai sustenabilă în Europa. Economia digitală se dezvoltă rapid. Totuși, trebuie să eliminăm barierele în calea pieței unice pentru a folosi la maxim uh, avantajele uh, erei digitale. O adevărată piață digitală este posibilă numai dacă creștem gradul de încredere precum și gradul de cunoaștere între consumatori și uh, companii, în special IMM-uri. Un element crucial este reprezentat de sistemele transfrontaliere pentru identificare și semnătură electronică. În acest context, aș vrea de asemenea să susțin opiniile exprimate de domnul Johansson din Suedia, Cred că este foarte important să ne asigurăm că toți cetățenii pot folosi la maxim posibilitățile oferite de noua piață digitală. Vă mulțumesc foarte mult! Bardzo dziękuję za to wystąpienie. Mamy jeszcze... Mulțumesc foarte mult. Mai există un vorbitor, domnul Demicran, din Parlamentul Turciei. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi prieteni. Dezvoltarea tehnologiei digitale este una dintre principalele modalități de creștere a dezvoltării și uh, angajării forței de muncă. Transmisiile de voce și date devin servicii din ce în ce mai indispensabile, nu doar pentru europeni, ci peste tot în lume. Totuși, prețul uh, transmisiilor de date în roaming este încă foarte mare și persoanele private sau companiile se abțin să folosească aceste servicii atunci când sunt în afara frontierelor uh, țărilor proprii. Cred că dacă vrem să creștem uh, încrederea consumatorului, dacă siguranța datelor este maximă și prețul se va reduce, atunci dezvoltarea unei piețe digitale se va face mai rapid decât acum. Conform unui studiu din martie 2010, Uniunea Europeană ar putea câștiga o creștere de 4% din PIB prin dezvoltarea pieței digitale unice până în 2020, ceea ce ar corespunde la o creștere de 500 de miliarde de euro. Dacă se înlătură obstacolele care împiedică dezvoltarea rapidă a uh, pieței unice digitale, atunci aceste economii și aceste avantaje se vor vedea imediat, se vor transmite imediat în economiile noastre. Domnule președinte, dați-mi voie să ofer câteva informații colegilor din această sală. Și și vreau să spun că avantajele care ar rezulta din intrarea Turciei în Uniunea Europeană n-ar fi numai pentru Turcia, ci și în beneficiul Uniunii Europene. Integrarea economică a Turciei, care are o economie sănătoasă și în creștere în piața unică europeană, va ajuta Uniunea Europeană să devină un jucător economic global. Din punct de vedere politic, eh, caracterul, eh, aderarea Turciei este foarte importantă. O Europa care are ca membră Turcia va reuși să uh, răspândească valorile cum ar fi drepturile omului uh, și uh, democrația în zona mediterană și dincolo de ea. De asemenea, aderarea Turciei va duce la mai multă securitate. Pe scurt, o aderare a Turciei la Uniunea Europeană nu va fi o povară pentru Uniunea Europeană, ci un beneficiu. Prin urmare, am vrea realmente să continuăm negocierile, procesul de negociere pe care, din nefericire, l-am oprit acum. 18 capitole de negociere au fost blocate din motive pur politice. Așadar, am vrea ca toți parlamentarii să cunoască faptul că Turcia își face temele în a adopta achiul comunitar în legislația turcă, indiferent dacă vom continua sau nu cu negocierile, indiferent dacă până la sfârșit vom fi membru cu drepturi de pline sau nu, deși ținta noastră este să aderăm la Uniunea Europeană. Important este că noi credem în valorile europene, noi credem că valorile care au fost create în Europa sunt rezultatul gândirii comune a tuturor popoarelor care trăiesc în Europa. Prin urmare, dorim să avem o atitudine deschisă și să nu ne, să fim blocați din cauza unor motive politice. Dorim ca negocierile tehnice să continue și vom vedea ce se întâmplă la sfârșit. Când ajungem la final, vom vedea dacă Turcia încă mai vrea să adere sau dacă europenii mai vor încă acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult și vă doresc uh, multă putere și hotărâre în uh, drumul nostru spre Europa. organizatorii uh, au stabilit că puteți lua parte la discuție dacă ridicați cartonașul albastru sau cartonașul galben pe care îl aveți în dosarea noastră. Așadar, dacă cineva dorește să ia cuvântul în această procedură a intervențiilor spontane, pentru că mai am un vorbitor pe listă, domnul Valcunas, din uh, Parlamentul Lituanian. Mulțumesc, uh, domnule președinte. După cum vedem cu toții, trăim într-o lume de paradoxuri. Ieri aveam uh, cafea și apă minerală pe mese și astăzi n-am primit uh, niciun pic de apă. Asta așa ca introducere. Așadar, uh, la prima vedere, lucrurile par foarte, par perfecte, par drăguțe, extraordinare. Dar haideți totuși să ne uităm, uh, să examinăm mai adânc aceste probleme. Am, uh, trebuie să folosim oportunitățile existente pentru companiile noastre, trebuie să oferim uh, capacitatea de alegere consumatorilor noștri, trebuie să scădem costurile și cheltuielile. Totuși, în viața reală se vede că situația este total diferită. Ce facem cu șomajul uh, în creștere? Ce facem cu cheltuielile sociale în creștere? Ați vorbit despre comerț electronic. Totuși, acesta poate fi legat și de unele aspecte negative. Ce facem cu TVA-ul, care poate crește în unele țări, în țările mai mari? Ce facem cu resursele mai mari de care avem nevoie, cu mai buna circulație a bunurilor? Unii colegi au spus că trebuie să investim mai mult în noile tehnologii. Întrebarea mea este următoarea. Avem în ce să investim? Multe state membre sunt îndatorate și sunt pe cale să... sunt aproape de faliment și de, de încetarea de plăți. Vorbim, spunem că reglementările pot fi utile, dar știm cum funcționează acestea în uh, viața reală și cum ele sunt influențate de către lobiști. Mi-au plăcut comentariile critice făcute de membrul austriac al uh, Parlamentului și au fost și alte comentarii foarte raționale. Unii colegi au spus că prețurile programelor de dezvoltare digitală sunt, pot fi foarte mari. Piața poate că e evaluată la 500 de miliarde de euro, însă unele programe digitale uh, pot fi uh, legate de corupție și uh, își pot crește prețurile de 10 ori, ce facem cu costurile de întreținere, ce facem cu realocarea forței de muncă, ce facem cu impactul social posibil negativ Așadar, cred că ar trebui să fim mai raționali și, de asemenea, să ne uităm la posibilul impact negativ. Să nu uităm că pe toate pachetele de alimente sau de medicamente există și contraindicații. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję. Zadał pan wiele pytań i każde... Președintele, mulțumesc foarte mult. Ați spus foarte multe întrebări și, desigur, ar trebui să răspundem în mod clar la aceste întrebări, uh, ceea ce înseamnă că avem și mai multă treabă de făcut în viitor. Acum domnul Pablo Aria Seceveria din partea Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. Și bună dimineața tuturor. Îmi cer scuze că am întârziat. Am avut uh, alte ședințe la care trebuie să participe. A fost o ședință cu Comitetul Regiunilor uh, la care a fost invitat și președinția autonomiilor locale din uh, Spania. Mă întreb care este importanța comerțului electronic pentru Single Market Act. Eu, eu cred în comerțul electronic, în primul rând, pentru că este un instrument esențial uh, de creare de locuri de muncă, de creșterea încrederii și de îmbunătățirea competitivității. Este, de asemenea, un instrument care ne va ajuta să reactivăm comerțul în Europa, în general. Uh eu tot spun că mm, trebuie să încercăm să ieșim din această criză într-un mod digital și asta din motive foarte clare și tangibile. Am uh, participat la conferința de la Cracovia și am discutat despre Single Market Act cu Parlamentul, Consiliul și Comisia. Am avut o discuție foarte fructoasă și am avut acolo ocazia să fiu raportor pentru uh, workshop-ul dedicat comerțului electronic și am spus foarte clar, ieșirea din criză are formă digitală. Pentru că ne aflăm în mijlocul unei revoluții fără precedent, cu alte cuvinte, revoluția digitală, care este comparabilă cu revoluția industrială, care ne-a dat atât de multe bogății și de, pe urma căreia încă beneficiem și astăzi. Trebuie să folosim această ocazie pe care o avem în revoluția digitală, pentru că ea a avut un impact real asupra tuturor generațiilor, chiar și generațiilor care nu erau născute atunci când ea s-a produs. Și cred că viitorul uh, este în comerțul electronic. În Europa avem o grămadă de probleme reale, nu la nivel național, ci la nivel european național vorbind, la nivel național, nu există probleme reale. E un sector care crește de la un an la altul, însă nu același lucru se întâmplă la nivel paneuropean. De ce? Asta este un lucru pe care l-am discutat de câteva ori. Motivul este că există bariere diferite în țările europene, între țările europene care nu permit comerțului electronic să se desfășoare și nu permit dezvoltarea întregului său potențial. În Europa vorbim despre internet și comerț electronic ca o problemă, ca un subiect uh, aflat în dezvoltare. Se pare că vorbim despre viitor, în timp ce în alte părți, vi, în alte țări, uh, acest lucru nu mai e viitorul, ci e prezentul. Și trebuie să vedem dacă suntem pregătiți să continuăm să dezvoltăm comerțul uh, electronic la nivel european. Unii spun că asta e o chestiune care ar trebui lăsată la competența nivelului național. De câte ori vorbim despre mai multă Europa, uh, lucrurile par să se blocheze, pe când dacă vorbim de mai puțină Europa, uh, lucrurile progresează foarte repede. Ar trebui, evident, să trecem la o a doua fază, să avem uh, în continuare discuții, dar ar trebui să și acționăm, să luăm decizii pentru a îmbunătăți și încuraja comerțul electronic la nivel paneuropean. Uh, săptămâna trecută concluzia a fost, uh, ar putea fi rezumată într-un singur cuvânt, încredere. Încredere este, încrederea este uh, extrem de importantă pentru un mediu care nu se bucură de prea multă încredere în Europa. Nu este foarte multă încredere în instrumentele de comerț electronic și în potențialul acestora. Deci ăsta este un lucru pe care trebuie să continuăm să ne concentrăm și aici la Parlament facem asta Uh, încercăm să întărim acest instrument și aș uh, rezuma spunând că trebuie să folosim acest instrument pentru a ieși din criză, pentru că asta putem face și într-un mod digital. Președintele, mulțumesc. Concret, mulțumim foarte mult pentru aceste remarci uh, foarte bine punctate. Mai dorește cineva să pună o întrebare sau să facă vreun comentariu. Nu, se pare că nu este cazul, așadar îi dau cuvântul domnului Meșetvod, deputat în Parlamentul polonez, să rezume această dezbatere. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru această dezbatere foarte interesantă și în care am auzit în special opinii optimiste în legătură cu piața digitală. Cred însă că reprezentantul cel puțin unui parlament nu a înțeles corect câteva dintre intervențiile noastre, pentru că atunci când vorbim despre 500 de miliarde de euro, aceasta este suma care ar fi generată în plus dacă piața unică digitală ar fi o realitate și reprezintă 4% din PIB. Nu este vorba de costurile de implementare a acestei piețe. Nu știm care ar fi costurile pentru că Comisia Europeană nu le-a estimat încă. S-a spus și că noile tehnologii duc la o creștere a corupției. Vom discuta despre achizițiile publice la următoarea dezbatere și acolo vom vedea că aceste tranzacții își găsesc valoarea acolo unde există contacte între oameni. Bineînțeles că Toată lumea este foarte optimistă în legătură cu piața unică digitală, însă suntem la fel de conștienți și de amenințările, în special cele legate de infrastructură. Reprezentantul Parlamentului francez ne-a spus că Franța este dispusă să investească 25 de miliarde de euro în fibra optică. Introducem de asemenea soluții de bandă largă inovatoare în Polonia. Am adoptat o lege specială care facilitează acordarea serviciilor de bandă largă. Avem 1,5 miliarde de euro pentru această investiție din partea Uniunii Europene, însă avem și o lege care o a generat un miliard de euro suplimentari. Este vorba de sumele care au fost deja investite atunci când vorbim despre resursele publice, cele din partea Uniunii Europene, aceste fonduri nu sunt uh, disponibile imediat datorită problemelor la nivel local și regional. Mai rămâne mult de făcut atunci când vorbim despre îmbunătățirea investițiilor în piața digitală și, de asemenea, mai rămâne mult de făcut la nivelul Parlamentului European și la nivelul parlamentelor și guvernelor naționale. Sper că ne vom ridica la înălțimea acestor așteptări. Pentru că Sper că nu va fi întârziată adoptă, adoptarea noii directive legate de semnătura digitală. În Polonia recent am simțit consecințele absenței unei asemenea directive. Atunci când am modificat legislația națională legată uh, de semnătura electronică, am dorit să utilizăm soluțiile din directiva europeană. De aceea sperăm că directiv, adoptarea directivei la nivel european ne va facilita sarcina, pentru că semnătura digitală și facturile digitale sunt extrem de importante pentru piața unică digitală. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte de încheiere. Mulțumim tuturor celor care au luat cuvântul în dezbatere. Dezbatere care a fost foarte concretă și fructoasă. Iar acum dau președinția domnului Malcolm Harbour. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am acum onoarea de a prezida ultimul segment al discuției noastre din această dimineață, care va avea ca subiect achizițiile publice. Cred că toată lumea deja s-a uh, obișnuit cu acest lucru. Dacă doriți să... Este vorba de formularul roz Cred că eurodeputații deja au cerut să ia cuvântul, numele vor apărea pe ecranele din fața dumneavoastră și vă voi anunța și eu. Sunt sigur că vom avea timp și pentru alte intervenții. Este vorba de un subiect crucial pentru piața internă. Nu doar în ceea ce privește crearea unei piețe, ci pentru că produsele sunt foarte importante în atingerea altor obiective utile pentru societate, o economie mai ecologică. Și aceste lucruri se reflectă și în nesatisfacția în legătură cu legislația actuală. Noi am redactat două rapoarte din proprie inițiativă și raportoarea noastră, haide rulă, va fi raportare și pentru sesiunea din această dimineață. Ați primit exemplare ale acestui raport care a fost votat săptămâna trecută. Nu există disponibil, nu este încă disponibil în toate limbile, însă va fi disponibil pe site-ul internet al Parlamentului. Îi dau cuvântul așadar doamnei Rüle să, pentru a deschide discuția timp de 5 minute, după aceea va urma domnul Johansen din Suedia, doamna Lesaite din Lituania, Anders Schwab va vorbi după aceea din partea grupului PPE din Parlamentul European. Dau cuvântul acum pentru 5 minute doamnei Heidi Rühle. Mulțumesc. Succesul în Europa depinde de transparență și concurență, însă există prea multe procese juridice legate de uh, aceste tranzacții și vedem o lipsă de flexibilitate generalizată legată de uh, tranzacțiile intraeuropene. De aceea salutăm uh, Cartea Verde și procesul de revizuire și evaluare examinăm uh, acest proces cu multă atenție și am discutat și la Cracovia despre acest lucru. Nu este, vor, este vorba de creșterea siguranței juridice. Uh, trebuie să se păstreze diviziunile actuale pentru a putea fi din ce în ce mai eficienți din punct de vedere al serviciilor și să lucrăm și pe definirea cadrului juridic și de asemenea pe definiția contribuțiilor legate de securitatea juridică. Avem nevoie de mai multă inovare, de locuri de muncă durabile și dacă privim Eh, ceea ce s-a făcut în acest domeniu, Parlamentul vede că există obstacole în calea inova, inovării și a locurilor de muncă durabile, chiar în cadrul directivei însăși. Se caută întotdeauna oferta cea mai ieftină însă oferta cea mai ieftină pentru produse sau servicii standard trebuie utilizată. După aceea, în ceea ce privește costurile serviciilor, Comisia Executorie Comisia cere mai multe norme în domeniu. Trebuie să existe mai multă claritate, pentru că nu vorbim doar despre produse, ci și de procesul de producție și datele tehnice ale acestuia. Pentru noi este important ca în acest domeniu să se fixeze mai multe norme și ca aceste norme să fie deschise propunem o bancă de date ca sistem de identific- identificare care să permită accesul oricăruia. De asemenea, în legătură cu flexibilitatea legată de punctul 3, legat de piese, piețe, directiva actuală o permite acest lucru, însă pentru mulți nu este suficient. Vrem ca procedurile de negociere să fie utilizate mai mult și în același timp avem nevoie de criterii pentru a asigura transparența, pentru că în momentul actual transparența nu este suficientă. Criteriile tehnice trebuie să se refere la aspecte funcționale. Trebuie să permitem oferte anexe să se poată face corecturi în caz de erori și să existe criterii clare pentru acestea. Dezbaterea a fost lansată. Noi propunem ca Comisia să examineze pragurile. Dezbaterea încă nu a fost încheiată și vrem ca lucrurile să devină mult mai practice, să organizăm schimburi de experiență pentru a vorbi despre metode, procese. De asemenea, programele de formare din statele membre sunt esențiale pentru a constitui rețele și centre de excelență. Un alt punct important, trebuie să favorizăm IMM-urile. Știm că costurile de tranzacții pentru IMM-uri trebuie să se reducă. Cu un principiu și de asemenea să existe un sistem de antecalificare, să existe un sistem de parolă electronică pentru a permite IMM-urilor să, se, să aibă acces mai ușor la piața achizițiilor publice. De asemenea, avem și un proiect legat de uh, achizițiile publice comune. Bineînțeles, piețele electronice trebuie să fie incluse în directiva piețelor uh, publice. Noi am dorit să, ca de, în 2015 să avem uh, o pondere a pieței digitale de 15%, din păcate în momentul actual am ajuns doar la 5%, de aceea avem nevoie de norme mai deschise în domeniu de compatibilitate între diversele platforme și de interoperabilitate între diversele sisteme. Trebuie de asemenea să uh, asigurăm neutralitatea acestor tehnice. Am vorbit foarte repede și totuși nu am avut uh, ocazia să mă refer la toate subiectele la care doream. Președintele, într-adevăr v-ați referit la câteva dintre problemele foarte complexe legate de acest subiect și vă invităm să citiți și raportul doamnei Rüle pentru a vedea cum putem să ne implicăm mai mult în achizițiile publice. Așadar, să trecem acum la dezbatere. Îi dau cuvântul domnului Johansson din partea Parlamentului suedez. Trei minute. Tack, tack herr ordförande. Den upphandlingen står en... Mulțumesc, domnule președinte. Achizițiile publice reprezintă o proporție foarte mare din consum. Achizițiile publice transmit uh, semnale consumatorilor în ceea ce privește alegerile legate de mediu, produse ecologice, uh, condiții de muncă și așa mai departe. Și de aceea este foarte important să aplicăm principiile transparenței, non-discriminării, Uh, și recunoșterii reciproce. În Suedia, doar 50% din uh, alimente sunt produse în țara noastră. Francezii germani care produc, uh, fermierii germani produc alimente pentru Suedia. Suedia are o populație de 9 milioane de persoane și în sectorul public se servesc 3 milioane de uh, mese în școli, în spitale și așa mai departe. Încercăm să folosim achizițiile publice pentru a îmbunătăți aceste proceduri, însă nivelul nu este unul satisfăcător. Avem și legislație în ceea ce privește protecția animalelor și bunăstarea animalelor, reguli printre cele mai stricte din Europa. Vrem să ne asigurăm că uh, Carnea care ne ajunge în farfurie provine de la animale care trăiesc o viață sănătoasă. În anumite feluri, fermierii sunt penalizați de autoritățile locale dacă încalcă legea, dar aceleași autorități cumpără alimente de la uh, furnizori care cresc animale în condiții mult mai proaste decât cele din Suedia. De asemenea, în ceea ce privește tratamentele egale, este foarte important să ne asigurăm că legile sunt redactate și implementate în așa fel încât să avem standardele cele mai înalte în ceea ce privește bunăstarea animală, animalelor. Uh, ambalajul trebuie să spună foarte clar de unde provine uh, un produs prevederile europene în ceea ce privește bunăstarea animalelor nu sunt armonizate în momentul actual. Trebuie să avem în vedere însă articolul 30 din articolul Uniunii Euro- din Tratatul Uniunii Europene, care spune că nu trebuie să existe prevederi care să dăuneze bunăstarea animalelor și lor. Legislația națională din Suedia nu este 100% clară și este responsabilitatea noastră să creăm o transparență mai mare. De asemenea, trebuie să uh, armonizăm protecția animalelor în Europa pentru a uh, rezolva discriminarea care are loc în cadrul legislației europene în domeniul achizițiilor publice. Mulțumim foarte mult, domnule Johansson, ați uh, ridicat câteva probleme extrem de dificile. Uh, standardele nu țin de responsabilitatea comisiei noastre. Avem însă un cuvânt de spus în Parlament. Vom încerca să revenim la punctele ridicate de dumneavoastră. Doamna Vesaite din Lituania are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, domnului raportor, domnului Rule, pentru raportul său, care discută aspecte foarte importante legate de achizițiile publice. Datele OCDE ne arată că prin achizițiile publice se pierd în jur de 400 de miliarde de dolari din cauza corupției. Transparența și lupta împotriva corupției reprezintă aspectele cele mai importante aici. Achizițiile publice și achizițiile publice electronice reprezintă o inițiativă binevenită. O altă problemă pe care aș menționa-o și care este menționată și în raportul doamnei Rüle se leagă de prețul cel mai scăzut care reprezintă criteriul de bază sau eliminarea acestui criteriu. Noi a trebuit să facem acest lucru acum ceva vreme. Um, dacă privim sectorul construcțiilor, eh, vedem că prețul cel mai scăzut nu este criteriul optim dacă ne gândim la performanța unei clădiri în timp. Trebuie să ținem cont și de salarii, de tehnologii ecologice care sunt extrem de care sunt aspecte extrem de importante care trebuie să fie incluse în pachet. În ceea ce privește IMM-urile și participarea lor la achizițiile publice, propunerile din raport nu pot să rezolve problema IMM-urilor și a participării lor. Nu trebuie să încercăm să reinventăm bicicleta. Deja avem principii care funcționează. Statele Unite au 5% din IMM-uri care sunt subcontractanți. De ce vrem să inventăm un sistem nou? De ce nu, putem utiliza experiența deja existentă? IMM-urile au nevoie de acțiuni concrete din partea noastră. Dacă vrem să fim raționali și dacă vrem să folosim banii contribuabililor într-un mod cumpătat, dacă vrem să folosim măsurile naționale, să nu uităm că guvernul reprezintă cel mai mare angajator în multe state și să ținem cont de toate aspectele menționate. Trebuie să ne asigurăm că achizițiile publice vor fi mai transparente și că vor fi îndreptate spre obiective și rezultate pe termen lung. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că banii contribuabililor vor crea valoare adăugată. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Următorul vorbitor este domnul Schwab din partea Parlamentului European, după care urmează domnul Valchiunas din Lituania și domnul Bornacin din partea Italiei. Domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, bucuros că am ocazia să vorbesc uh, parlamentarilor naționali un lucru foarte important pentru piața internă. S-au spus deja multe lucruri, uh, așa că voi uh, încerca să menționez aici uh, lucruri noi și eventual să fac o trimitere la evaluarea procesului de achiziții publice. Dacă mi-amintesc eu bine, s-a spus că banii contribuabililor sunt folosiți în achizițiile publice. Deci, uh, dimensiunea aceasta publică este foarte importantă în momentul în care sunt evaluate ofertele. Și ca să-i răspund colegului din Suedia, cred că există multe posibilități de a îmbunătăți aspectele sociale de mediu și conform principiului subsidiarității, persoana care este autorizată să ia hotărârea o ia conform principiului. Ar trebui să se ia decizia doar pe baza criteriilor care au fost impuse în achiziția publică și să nu se politizeze acest proces. Dar sunt de acord, banii contribuabililor trebuie să fie folosiți în cel mai bun mod posibil. Cred că nu am ținut suficient cont de acest aspect. Uniunea Europeană nu are aici competențe legislative. Nu ne putem uh, convinge prin puterile noastre că banii contribuabililor sunt bine cheltuiți în statele membre. Noi uh, avem în vedere punerea în aplicare a pieței unice și nu atât de mult uh, cheltuirea eficientă a banului public. În ce privește IMM-urile, ele sunt menționate în raportul Rule și uh, trebuie să avem o procedură mult mai bună atunci când uh, atragem IMM-urile în achizițiile publice. M-am întâlnit cu colegi de la Basel care vor să înființeze o clinică în valoare de 800 de milioane de euro și au lansat o licitație în toată Europa, dar n-au primit ofertă decât din Basel, adică tot de la ei de acasă. De ce nu încercăm să facem sistemul să funcționeze mai bine? Am vorbit despre îmbunătățirea pieței, ar trebui să permitem fiecărui ofertant să aibă oportunitatea de a participa. Din păcate, piața nu funcționează suficient de bine. Trebuie să analizăm toate aceste lucruri în detaliu și să venim cu propuneri ca să le soluționăm. De ce nu putem discuta cu cei care sunt foarte implicați în aceste procese? De ce nu putem avea o piață internă în care să poată participa atât uh, marile companii cât și IMM-urile. Să nu ne mulțumim cu o singură ofertă. Mulțumesc. Președintele, mulțumim domnule Schwab. Urmează domnul Valchiunas din Lituania. Aveți trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit că s-a făcut uh, o referire la Cartea Verde. Sper că nu este vorba despre Cartea Verde a fostului lider libian Muammar Gaddafi. Sper că prevederile pe care le discutăm noi aici vor fi transpuse în practică și că acest lucru va fi în beneficiul cetățenilor și țărilor noastre. În primul rând ar trebui să încercăm să îi educăm pe cetățenii noștri. Ei trebuie să fie mai conștienți și uh, trebuie să îi învețe pe copiilor să nu fure să fie cinstiți. Sunt uh, de părere că nu trebuie neapărat să eliminăm uh, prețul cel mai mic, dar trebuie să ținem cont și de alte criterii. Trebuie să analizăm istoricul ofertanților, celor care vin cu uh, bunuri și servicii, trebuie să examinăm uh, registrele contabile, să vedem cum își plătesc angajații și să facem o listă de criterii valabile. Cred că inspectorii din statele membre ar putea să-și uh, asume aceste criterii. Putem de asemenea să facem apel la garda financiară care să ne ajute. să încercăm să creăm o bază de date la nivel european în care să putem căuta informații despre toate companiile. Să verificăm dacă acestea sunt uh, companii care au bonitate sau care nu. Trebuie să cunoaștem numele companiilor care, să zicem, acționează în mod necinstit și neloial. Mulțumesc! Președintele, mulțumim, domnule Valchiunas. Urmează domnul Bornacin din partea Italiei, după care doamna Weiler din partea grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European, după care doamna Gromerș din partea adunării naționale franceze. Domnule Bornăci, în trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește piața unică, eu cred că achizițiile publice, contractele publice reprezintă unul dintre cele mai importante lucruri. În Europa, cu toții suntem de acord că nu vom putea scăpa atât de ușor de această criză. Domnul Trichet azi dimineață o numea criză structurală. Nu putem ieși dacă nu luăm măsurile necesare. Și cel mai bun mod de a ieși din criză este să analizăm ce se întâmplă cu achizițiile publice. Pare ușor la prima vedere, însă există foarte multe probleme, de fapt examinând mai îndeaproape Cartea Verde a Comisiei și secțiunea despre guvernanță, am văzut că în uh, parlamente și în senate există păreri diferite. Noi la Parlament uh, am organizat o audiere și uh, foarte curând vom putea să emitem un aviz cu privire la Cartea Verde care considerăm noi că merită citit. În zilele noastre, achizițiile publice au fost supuse unor criterii mult mai ecologice decât înainte. Ele trebuie să asigure principiul transparenței, al celerității în alocarea, în atribuirea de contracte, Trebuie să ne asigurăm că nu există neconcordanțe în contracte și nu lăsăm uh, portițe celor care vor să manipuleze procesul în scopuri de corupție. Din păcate, aceasta este o problemă nu doar europeană, ci o problemă mondială. Și aici trebuie să sprijinim IMM-urile prin instrumente speciale să le ajutăm să participe la licitație și să le încurajăm. În Italia, în perioada 2008-2011, noi am uh, elaborat uh, măsuri legislative care au codificat uh, achizițiile publice în Italia și au ajutat mult. Cred că cu toții cunoașteți acest instrument. Este un project financing. E greu, desigur, pentru orice țară să aibă suficiente resurse de trezorerie ca să financeze un proiect public doar din banii săi. Dar uh, noi am uh, închipuit aici o finanțare de a treia generație prin care să există un sprijin al statului pentru astfel de proiecte, pe lângă alte finanțări și uh, randamentul sau profitabilitatea să se vadă în timp, pe termen lung. Astfel putem uh, crea resurse pe care noi nu le avem. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule Bornacin. Într-adevăr, iată chestiuni foarte importante referitoare la importanța economică și socială a achizițiilor publice. Acum, doamna Weiler, din partea SND, din Parlamentul European. Mulțumesc, că vreau să mulțumesc colegilor din Parlamentele Naționale care au luat cuvântul până acum. Vreau să spun și eu câte ceva despre cum văd lucrurile, așa cu titlu general. În decembrie, Comisia va veni cu o propunere de directivă pe baza raportului Rule pe care noi l-am votat. Acest lucru e deja cunoscut. Iar uh, în decembrie sperăm să putem analiza propunerea Comisiei în detaliu. În jur de 17 sau 18% din PIB uh, este alocat achizițiilor publice și acest procent va crește în viitor, nu va scădea, pentru că toate statele membre au uh, programe de investiții în scopul revigorării economiei. Așa că, cu sigur, achizițiile publice se vor înmulți pe viitor. Și ca să adaug la ceea ce spunea doamna Rüle, am primit cu bucurie orice idei despre cum să includem IMM-urile în acest proces. Toate statele membre consideră că ele constituie un factor economic important. Pe lângă multinaționale și IMM-urile trebuie să fie implicate în achizițiile publice. Ar fi foarte util, deci, să aflăm despre proceduri ce ar putea să ne ajute în acest sens. Un alt lucru important este participarea la proiectele și contractele transfrontaliere. Acest lucru, sigur că implică mai întâi regiunile de graniță, dar există un procent al acestor contracte, procent care este prea mic. De ce e prea mic? Deoarece uh, există probleme de limbă. Lumea nu vorbește în suficientă măsură engleza, nu vorbește limbi străine. Avem nevoie de proiecte ecologice și sustenabile pe termen lung. S-a vorbit deja despre acest tip de proiecte. Mai trebuie să adăugăm și componenta socială. Piața socială este într-un stadiu destul de precar, avem în continuare condiții de muncă uh, neloiale și să îmbunătățim comunicarea Comisiei în acest sens. Când facem atribuirea de contracte, trebuie să cerem angajamente ferme cu privire la salarii. Trebuie să încurajăm uh, angajarea femeilor, a celor cu dizabilități. Iată, valori cheie ale OIM. Aceste lucruri cred că vor fi decise la nivel foarte înalt uh, și uh, colegii din parlamentele naționale poate că vor fi implicați. Poate ar fi bine să avem și niște încurajări, să existe niște stimulente din partea Comisiei Europene ca să se stimuleze competitivitatea și inovația, să stimulăm uh, folosirea mai eficientă a resurselor. Deci, dacă ne puteți ajuta prin uh, nivelul local pe care îl reprezentați, ar fi foarte bine. Mulțumesc. Mulțumim. Urmează doamna Gromeș, apoi domnul Papa Georgiu și domnul Kreutzmann, care este membru în Parlamentul European. Doamna Gromeș. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i răspund doamnei Weiler cu privire la implicarea IMM-urilor. Astăzi, dificultatea cu care se confruntă IMM-urile este complexitatea licitațiilor. Poate ar fi bine să ne armonizăm cu privire la garanțiile financiare și la asigurări care le-ar exonera ulterior pe IMM-uri și le-ar permite să câștige timp, să-și simplifice participarea la licitații. Deci un fel de procedură de autorizare deschisă pentru toate IMM-urile care să simplifice demersurile administrative. În ce privește relațiile transfrontaliere, eu sunt reprezentant al regiunei Mözel, care e la granița cu Luxemburg și Germania și vă confirm, într-adevăr, limba este o mare barieră pentru că multe imm nu pot să răspundă, de exemplu, la oferte ce se fac în limba germană. Și, în fine, vreau să exprim care este poziția Franței cu privire la concesiunile, la concesionările de servicii și mă bazez pe jurisprudența CEJ, care spune că acestea sunt uh, supuse principiilor tratatului. Deci, egalitatea de drepturi și transparență. Transparența trebuie să permită concurența efectivă între candidaturile întreprinderilor ce pot fi interesate să participe. Condițiile de participare sunt bine cunoscute de participanți. Deci eu cred că o reglementare comunitară ar uh, face mult bine concurenței. De fapt, obiectivul pieței interne este de a permite fiecăruia să obțină servicii de calitate la un preț rezonabil în condiții de concurență echitabilă. Acest obiectiv pare în mare parte atins. Foarte multe domenii economice sunt deja acoperite de reglementări specific, specifice dar nici operatorii nu par să ceară o legislație specifică pentru concesiunile de servicii. Pe 10 mai 2010 s-a vorbit despre achizițiile publice în Parlamentul European. A existat un raport care spune că nu s-ar justifica o astfel de legislație decât eventual pentru a remedia eventuale distorsiuni de pe piața internă și subliniază că nu s-a identificat până acum nicio, altfel, nicio astfel de distorsiune, deci un act legislativ privind concesionările sunt inutile, de vreme ce nu vizează îmbunătățirea unor condiții de pe piața internă. Guvernul francez a impus însă o, o inițiativă legislativă pentru concesiunile de servicii, care astăzi sunt uh, destul de bine încadrate în dreptul comunitar și cel național. Președintele, mulțumim foarte mult cu privire la aceste comentarii care reflectă îndeaproape concluziile doamnei Rüle. Dau cuvântul domnului Papa Giurgiu și așteptăm un răspuns și din partea comisiei. Deci... Următorul este domnul Papa Gheorghiu, după aceea domnul Kreutzmann și domnul Miller. Domnul Papa Gheorghiu. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cea mai bună modalitate de a evita frauda și lipsa de transparență pe, în achizițiile publice este uh, să publicăm sistematic ofertele, cele de ofertă și rezultatele acestora. Bineînțeles, folosim pentru asta internetul și toate instrumentele electronice de care dispunem. Așa vom avea oferte electronice și raportorul ne spune că este nevoie de norme foarte stricte, foarte precise. Dar știți că adesea diavolul se ascunde în detalii și asta e valabil și pentru licitații. Și în momentul în care uh, există o licitație și se adjudecă un contract, vedem că lucrurile nu merg așa cum ne-am fi dorit chiar dacă e vorba de licitație electronică, în momentul uh, livrării uh, produsului sau serviciului, uh, calitatea acestea nu e întotdeauna nemaipomenită. Câteva comentarii în ce privește perspectiva IMM-urilor. E adevărat că IMM-urile nu au un acces prea facil la achizițiile publice în cea mai mare parte a timpului, pentru că volumul acestor achiziții publice este foarte mare și fie că e vorba de cereri de ofertă la nivel foarte înalt, uh, setate la un nivel foarte înalt care, emită, care elimină așadar uh, participarea IMM-urilor, fie că acestea nu se bucură de susținerea uh, guvernelor. Deci există o problemă cu IMM-urile și aici poate ar trebui să ne gândim la alte proceduri și la alte tipuri de cereri de ofertă care să fie adresate în special IMM-urilor. Am putea eventual să fragmentăm ofertele pe sectoare de produse. Cum, uh, cum să ușurăm viața IMM-urilor? Dacă, de exemplu, aveți uh, o cerere de ofertă pentru livrarea unor produse unui spital, evident că este vorba de o cantitate foarte mare de bunuri și dacă IMM-urile nu au susținerea unei bănci, de exemplu, nu prea reușesc să intre în concurență. În timp ce dacă s-ar face niște oferte și niște proceduri care să se adreseze tocmai MMR-urilor, împărțind așadar produsele în funcție de sectorul din care fac parte, asta le-ar putea ușura viața. Toți cei care au o anumită experiență de afaceri, o experiență uh, de antreprenoriat, cu siguranță uh, au și ei uh, idei prin care s-ar putea simplifica situația imenorilor, ca acestea să nu rămână așa într-un fel de vacuum și să poată ca ele să participe la aceste licitații de achiziții publice, lucru pe care astăzi nu reușesc să facă. Malcolm Harbour, mulțumesc foarte mult. Cred că toată lumea este de acord cu dumneavoastră în legătură cu rolul important al memorilor și ne bucurăm că avem experiența noastră practică în această chestiune și sunt sigur că și doamna Rule susține aceleași idei, cred că deja sunt și în raportul său. Acum o să dau cuvântul domnului Kreutzmann din grupul ALDE al Parlamentului European pentru 3 minute, apoi domnul Miller și domnul Veslun uh, și după aceea doamna Corața Bild din Parlamentul European. Așadar, domnul Croițman are acum cuvântul 3 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș vrea să mulțumesc președinției uh, poloneze a Consiliului. Uh, din nou, uh, vorbim despre importanța pieței unice pentru creșterea economică europeană. Vă mulțumesc pentru asta și vă mulțumesc pentru faptul că sunteți activi în această zonă. Modernizarea achizițiilor publice este una dintre chestiunile despre care vorbim atunci când vrem să creștem potențialul pieței unice și de aceea asta a devenit o prioritate pentru noi. În contribuția mea aș vrea să mă concentrez asupra trei lucruri simplificare și o procedură mai flexibilă, criterii, criteriile politice folosite când vine vorba de achiziții publice și accesul IMM-urilor la uh, licitațiile publice. Raportul doamnei Rüle cere o simplificare semnificativă a procedurilor și mai ales cere despre extinderea mandatului de negociare. Am spus deja în mod repetat că n-am nimic împotriva acestui lucru, împotriva simplificării regulilor. Totuși, aș adăuga că nu e o procedură lipsită de probleme și de complicații. Pentru că ne-am putea trezi că avem probleme legate de corupție. Regulile sunt relativ noi, 2027-2008. Uh, cred că toți avem nevoie de ceva timp să ne adaptăm la ele. Și rolul Comisiei este să susțină un mandat de negociare, negociere mai larg, care ar trebui legat de o serie de criterii, cum ar fi transparența, non-discriminarea și, de asemenea, alți vorbitori au menționat deja faptul că rezultatele ar trebui să fie publicate. Deci oricine pierde într-o licitație poate să întrebe de ce s-a întâmplat acest lucru. De fapt, în Germania avem așa ceva, avem o astfel de procedură. Dacă ești implicat într-o procedură de achiziții publice și ai o problemă, poți să intri pe un website și să faci o plângere și asta cred că ar trebui să fie o posibilitate la care să ne gândim. Când vine vorba de uh, domeniul de implementare a legislației în, acest, în ce privește achizițiile publice, mă opun acest lucru pentru că asta ar fi împotriva, ar fi detriment, în detrimentul transparenței. Mă gândesc la anumite nivele, uh, anumite praguri. Uh, colegul Schwab a vorbit mai devreme despre un exemplu în care pragurile acestea nu trebuie, limitele acestea nu trebuie ridicate, uh, și uh, vedem că de multe ori nu se primesc foarte multe oferte din partea agenților outsider, deci uh, a furnizori non-locali. Cred așadar că Comisia trebuie să facă niște studii înainte să umble la praguri, la limitele actuale, pentru a demonstra că ele nu, nu au o natură practică. Asta cred că ar uh, respecta și obligațiile Uniunii Europene în ce privește regulile de achiziții publice. Al treilea comentariu, criteriile sociale. N-am nicio problemă cu asta vorbim despre criterii de mediu, criterii sociale, e în regulă, dar trebuie să facem cum trebuie, subliniez, cum trebuie. Report, raportul doamnei Râle vorbește despre aplicarea de criterii, examinează alegerea ofertelor uh, care sunt cel mai profitabil, cele mai profitabile economice. Nu cred că acesta e singurul criteriu pentru a alege un produs. Trebuie să ne uităm și la sustenabilitate, la impactul asupra acesteia și cred că sunt și alte criterii pe care trebuie să le luăm în considerare în acest exercițiu. Doamnelor și domnilor, înțeleg că suntem un pic în întârziere și știu că se fac multe propuneri. Am vorbit foarte mult despre IMM-uri. Trebuie să ne asigurăm că sunt mai implicate în exerciții de achiziții publice. Asta e foarte bine, dar nu e așa de ușor. Uh, colegii mei au vorbit despre toate problemele. E adevărat că unele companii, companiile mai mari au deocamdată un avantaj. Mulțumesc. Domnul Harbour. Mulțumesc, domnule Kreutzmann. Acum, domnul Miller, din partea Parlamentului Maghiar. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Achizițiile publice sunt o problemă sensibilă și, de asemenea, un subiect foarte important uh, cu care ne ocupăm astăzi. După cum ați auzit astăzi, sunt probleme legate de corupție, de, tri, de sunt probleme cu cei care trișează. Oamenii sunt foarte suspicioși și probabil că suspiciunea se bazează pe experiențele lor practice din statele membre. Uh, există foarte multe dispute uh, care au legătură cu procedurile de achiziții publice. Și să nu uităm că până la urmă vorbim despre banii uh, contribuabilor și dacă pierdem încrederea acestora în folosirea banilor, banilor lor, atunci avem o problemă și chiar și noi politicienii vom pierde credibilitate. De aceea trebuie să ne asim, asumăm responsabilitățile în calitate de state membre, trebuie să avem legislația corespunzătoare și practic cred că avem nevoie de o legislație uniformă, așadar aștept cu nerăbdare Cartea Verde pentru că ne, oferi, ne va oferi multe orientări utile. Câteva exemple despre cum putem lupta împotriva corupției trebuie să se găsească acolo, cum putem lupta împotriva acestei corupții. Și este un domeniu care mie mi se pare foarte important și sunt sigur că multe state membre au uh, experimentat acest lucru. Uh, ofertele de achiziții publice. Deci când se uh, publică o notă, aceasta trebuie să fie transparentă și atunci trebuie să ne asigurăm că cei care se înscriu au un cazier curat din punct de vedere fiscal. Pentru că adesea sunt unii ofertanți care Uh, fac niște oferte foarte bune, conținutul pare, pare foarte bun, dar nu știi cine se ascunde în, în spatele acestei oferte. Deci ăsta este un lucru pe care trebuie să-l abordăm dacă vrem să evităm ca mai târziu să se producă uh, lucruri necurate. Apoi, când e vorba de IMM-uri, adesea ele sunt subcontractori sau furnizori și nu mai mult de atât în astfel de situații. Noi credem că ar fi important să avem transparență și din acest punct de vedere și informații publice. De exemplu, dacă cineva face o ofertă, ei ar trebui să ofere informații, să spune exact și cu cine vor lucra, cine vor fi subcontractorilor, pentru că foarte des, atunci când e vorba de investiții mari, de proiecte de investiții mari, MM-urile pierd, nu uh, primesc aceste contracte și după aceea pot fi și uh, înșelate de alți concurenți. Deci trebuie mai multă transparență pentru a uh, uh îmbunătăți situația IMM-urilor. Apoi, am vorbit de subsidiaritate și de responsabilitatea statelor membre. Cred că putem merge chiar mai departe decât am mers noi astăzi. Partidul meu, Partidul Ecologist, e un partid ecologist și am făcut uh, o moțiune în Parlamentul Maghiar uh, o moțiune care se referă chiar la acest punct. Înainte ca oferta să fie publicată, uh, este important să se ia în considerare opinia persoanelor locale, persoanelor, părților implicate. Să vă dau un exemplu. În oraș mic există un uh, proiect de construcție. Cred că ar trebui să vorbim cu uh, profesioniștii din domeniul, asociațiile din, și locuitorii acelui uh, oraș, înainte de a face public uh, oferta de uh, licitație pentru publică, pentru că altminteri pierdem încrederea oamenilor. Domnul Harber, mulțumesc foarte mult pentru sugestii foarte practice și care se bazează în mod clar pe experiența dumneavoastră cu acest proces. Acum, domnul Veslund din Parlamentul uh, Suedez și după aceea doamna Corața Bil din Parlamentul European. Domnul Veslund, întâi. När det gäller små och medelstora företag så tror jag att... Mulțumesc. Vorbind despre IMM-uri, mi se pare că uh, sfatul cel mai bun pe care îl putem da acestei comisii ar fi să reducă birocrația. Despre asta e vorba. Când ne întâlnim cu reprezentanții IMM-urilor în calitate de parlamentari suedezi, uh, aceștia ne spun, noi nu ne implicăm pentru că astfel de licitații sunt foarte complicate, trebuie să ai tot timpul un avocat care să stea cu tine și să ia parte la acest exercițiu foarte complicat. Așadar, faceți lucrurile mai simple și mai ușoare. Asta ar facilita situația. Al doilea comentariu pe care vreau să-l fac se referă la faptul că uh, s-a sugerat uh, divizarea uh, ofertelor de licitație, celor de ofertă, în segmente mai mici. Nu am cerut să iau cuvântul ca să reacționez la asta. Am vrut să iau cuvântul pentru a sublinia ce spunea colegul Johansson mai devreme. Uh, trebuie să fii capabil să ai niște cerințe foarte clare și de protecția mediului și probleme de protecție sociale de fiecare dată când ai o achiziție publică. Deci trebuie să fii capabil să stabilești niște criterii. Nu poți să spui vrem uh, uh legislație de mediu bună, protecție socială bună, dar atunci când, uh, se, uh, când e vorba de contracte de achiziții publice nu aplicăm aceste criterii și aceste principii. Deci din potrivă, cred că sunt criterii care trebuie să existe. Un alt uh, lucru pe care aș vrea să-l uh, subliniez în acest context uh, se referă la grija, responsabilitatea socială, dacă vreți este importantă pentru noi, este importantă și pentru alte părți din Europa. Trebuie să fim capabili să cerem această responsabilitate în acordurile colective sau în alte tipuri de contracte și pe care le avem în diversele țări. Pentru că nu vrem să ne trezim într-o situație în care există un exercițiu de achiziții publice, de o procedură de achiziții publice, care să fie în avantajul unui anumit grup, al unei anumite părți a societății și asta să ducă apoi la dumping social sau la reduceri salariale și așa mai departe. Uh, din potrivă, uh, achizițiile publice înseamnă să obții cea mai bună calitate posibilă folosind resursele în cele mai bune circunstanțe cu putință. Așadar, din nou, atunci când ai un exercițiu de achiziții publice, trebuie să știi foarte clar ce vrei, ce, la ce te aștepți, care sunt cerințele, aspectele sociale, aspectele de mediu, aspectele de, legate de bunăstarea animalelor. Dacă poți exprima toate aceste lucruri clar, atunci și procesul va fi unul clar și deschis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președinte, mulțumesc. Suntem, uh, ne apropiem de sfârșitul dezbaterii, deci dați-mi să confirm lista finală de vorbitori și timpul pe care îl avem. Deci doamna Corața Bild va vorbi și după aceea domnul Guștas din... Uh, domnule, mă scuzați. Nu v-am invitat încă să vorbiți, mă scuzați. Am spus că vreau să menționez care sunt vorbitorii și după aceea o să vă dau cuvântul. Uh, vreau să spun tuturor vreau să spun că am închis lista vorbitorilor, pentru că trebuie să terminăm la 12.30. Deci, domnul Cuistas, domnul Sangali, doamna Gebhardt și apoi, în final, doamna Tun. Asta este lista vorbitorilor. Îmi pare rău că nu mai avem uh, timp să mai acceptăm uh, pe cineva și, evident, uh, doamna Rule, raportorul nostru, va face un rezumat la sfârșit. Deci, acum, doamna Corața Bild, mă bucur să vă dau cuvântul. Mulțumesc, Malcolm. Nu cred că ar trebui să fie o dezbatere suedeză, dar am fost foarte inspirată de ce a spus colegul meu și prietenul meu de alianță politică, Johansson. Cred că este important să clarificăm că nu suntem în favoarea unui naționalism. Nu cred că putem uh, da vina pe Uniunea Europeană dacă Suedia sau alt stat membru vrea să implementeze reguli mai dure, în special în ce privește bunăstarea animalelor. Nu putem impune Uniunii Europene să aibă aceleași reguli ca Suedia Așa că sigur ar trebui să, vorbim, să cumpărăm din partea Suediei, Germaniei, Danemarcei, să cumpărăm alimente pentru copiii de școală, dacă ele uh, respectă criteriile pe care le-am uh, agreat și noi. Deci nu trebuie să avem un naționalism alimentar. Și mi se pare un punct foarte important uh, de dezbatere uh, la nivel național la noi în Suedia, mai ales când e vorba de achizițiile publice de alimente. Lucrurile devin, oamenii devin foarte emoționali. Am luat cuvântul și pentru a spune că sunt absolut de acord că n-ar trebui ca prețul scăzut să fie uh, singurul factor când achiziționăm uh, alimente, ci trebuie să avem raportul preț-calitate. Dar trebuie să definim ce înseamnă raportul preț-calitate. Adică dacă introducem criteriul uh, ecologic, foarte mulți producători nu îl vor îndeplini, pentru că transportul nu este principalul, uh, principalul problemă. Mai sunt și alte, alte lucruri, dar oricum dezbaterea nu ar trebui să fie atât de emoțională, trebuie să fie una mai rațională. Și m-am bucurat de faptul că raportorul nostru, doamna Rule, a preluat exact această idee legată de atenția care trebuie acordată, atenția specială care trebuie acordată achizițiilor publice de alimente pentru școli, spitale și alte instituții și ei au nevoie de ce spunea colegul nostru social-democrat, reducerea birocrației, simplificarea regulilor, flexibilitatea, să ne asigurăm că aceste companii oferă calitate, așa cum uh, și că uh, uh, IMM-urile au acces real, la pia- real și egal la piață pentru că și ele oferă o calitate similară. Deci cred că trebuie să existe o oportunitate egală de acces la piața achizițiilor publice. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Corața Bild. Următorul vorbitor, domnul Cuștas din Austria. Mulțumesc, domnule președinte. Acest, uh, aceste criterii de evaluare uh, referitor la cel care oferă prețul cel mai mic, practic uh, ne întorc la originile acestor achiziții uh, publice și la problema achizițiilor publice de când există ele. Deci cum faci distinția între cel mai bun ofertant și cel mai ieftin ofertant și care ar trebui să fie criteriile? Ar trebui să existe mai multe criterii de sustenabilitate, criterii ecologice, toate lucrurile acestea s-au menționat. Dacă ne uităm la Evident că trebuie să examinăm aceste tipuri de criterii, pentru că altfel nu, nu există un rezultat pozitiv și în ce măsură ar trebui să introducem criterii ecologice, în ce măsură în achizițiile publice. Uh, de asemenea, ce facem cu situațiile în care ceilalți participanți la licitație se plâng că licitația nu a fost corectă? Deci e o problemă de siguranță juridică și pentru asta trebuie să avem o protecție juridică adecvată. Dar Știți că de multe ori e suficient ca unul dintre participanții la licitație să pretindă că ceva uh, n-a mers cum trebuie și tot procesul este blocat complet uh, foarte multă vreme. vreme. S-a vorbit de nevoia de a face lucrurile mai flexibile. Asta nu duce întotdeauna la simplificare. Flexibilitatea nu înseamnă în mod neapărat simplificare. Uh, poți să fii flexibil în sensul că să te ocupi numai de anumite porțiuni ale unui uh, contract pentru a te asigura că totul uh, se poate face într-un mod obiectiv. Toate aceste lucruri sunt, uh, trebuie evaluate. Colegul suedez a vorbit despre IMM-uri și acestea sunt adesea descurajate să ia parte la astfel de proceduri de achiziții publice pentru că au senzația că de la început n-au nicio șansă, că e prea multă birocrație și birocrație deloc prietenoasă cu IMM-urile. Așadar, trebuie să facem ceva, să le permitem să participe în cereri de ofertă publică. În Austria, de exemplu, s-a creat în 2001 o instituție federală pentru achizițiile publice care face cereri de ofertă la nivel federal pentru a uh, realiza aceste nevoi într-un mod cât mai eficient, pentru că e vorba de fonduri publice și nu cred că acest proces este ostil IMM-urilor și această instituție nu este ostilă IMM-urilor. Evident, a existat o reacție la această procedură și prin, există o procedură specială prin care oferim informații IMM-urilor. IMM-urile uh, sunt o forță importantă a economiei austriece, ca și în alte părți. 70% din economie este reprezentată de IMM-uri. Așadar, acestea sunt informate din timp și ele pot uh, uh, afla care sunt de desubturile procedurilor și cum să poată să le opereze. Mulțumesc. Domnul uh, Malcolm Harbour, mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor, Uh, senatorul Țenghele din Ita- uh, Senatul Italian. Mulțumesc, domnule președinte, și... Eu mi concentrerò rapidamente ancora... Mulțumesc pentru munca pe care ați făcut-o. Dacă discutăm despre IMM-uri, mulți colegi au făcut-o. Încercăm să vă dăm câteva uh, sugestii mai specifice. IMM-urile din țara mea au probleme reale de a avea acces la uh, aceste achiziții publice și deseori se confruntă cu probleme financiare. Uh, de aceea, o susținere financiară în acest sens ar fi extrem de utilă pentru a permite utilizarea capitalului de risc, pentru a ajuta uh, IMM-urile să participe la proceduri de achiziții publice ca o contragrutate la participarea statului sau participarea publică la aceste costuri. De asemenea, tipurile de plăți pentru IMM-uri trebuie, par să fie o problemă în multe state. Și este uh, foarte, foarte greu ca plățile să vină la timp. Poate Uniunea Europeană ar putea să acționeze în acest sens. Ideea este că dacă înființez un consorțiu sau asocia, o asociație de IMM-uri, poate în acest fel IMM-urile ar putea să aibă o greutate mai mare. Achizițiile publice, ă, cote, am putea include, include cote, cum ar fi în Statele Unite, Uh, pentru diverse sectoare și tipuri, tipuri de operatori, pentru ca IMM-urile să își joace rolul care trebuie în produs, producerea de PIB. De asemenea, trebuie să permitem o concurență reală. În același timp, Trebuie să blocăm accesul criminalității organizate, accesul acestor protagoniști netransparenți la proces, ca să le spunem așa. În proiectele majore, deseori nu participă companii mari, ce acestea sunt doar companii care sunt reprezentanți profesionali pentru alte companii sau rețele de alte companii, un fel de companii fațadă. Poate am putea face același lucru cu IMM-urile, să înființăm rețele de IMM-uri pentru ca acestea să aibă acces la contracte de valoare mai mare. Aceasta ar putea fi o cale să ne asigurăm că, într-adevăr, IMM-urile reale participă la licitații. Mulțumesc și ultimii doi vorbitori, în primul rând doamna Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, o remarcă prealabilă. Cu puțin timp în urmă am adoptat o lege în care limitam termenele de plată. Legea care încă nu a fost uh, transpusă în statele membre. Tot ceea ce ați cerut uh, a fost deja adoptat. Este și vorbesc aici de raportul doamnei Weiler. Dacă doriți mai multe informații, vă puteți adresa doamnei Weiler, care cunoaște cel mai bine această temă. Însă, vreau să vorbesc în legătură cu un alt subiect. Nu am intenția să iau cuvânt, nu aveam intenția să intervin în dezbaterea aceasta, însă aș reveni la oferta cea mai ieftină, oferta cea mai favorabilă. Ne-am gândit foarte mult în anul 2004 la acest subiect și vorbim despre oferta cea mai favorabilă și nu despre oferta cea mai ieftină. Am, am spus de multe ori că trebuie să utilizăm cel mai bine banii contribuabilului. Și de aceea trebuie să mizăm pe calitate, ceea ce nu înseamnă neapărat produsele cele mai ieftine, trebuie să mizăm pe calitate, nu pe produsele cele mai ieftine și care se strică în foarte puțin timp. De asemenea, plăți, plățile trebuie să fie făcute corect, pentru că așa se folos. De asemenea, salariații trebuie să fie, fie plătiți corect dacă se angajează uh, muncitori care sunt plătiți sub limita minimă, uh, banii tot din buzunarul contribuabilului vor ieși pentru a plăti costurile sociale. Trebuie să ne gândim pe termen mediu și lung, nu pe termen scurt. De aceea, criteriile pe care le-am uh, considerat importante sunt cele necesare pentru a utiliza pe termen lung cel mai bine banii contribuabilului. Ceea ce înseamnă calitate, respectarea convențiilor colective de muncă și, în, și de asemenea, legat, în legătură cu subcontractanții, nu se poate accepta ca firmele subcontractante să nu respecte criteriile stabilite uh, pentru licitație. Mulțumesc pentru aceste observații care se leagă foarte mult de munca comisiei noastre. Și ultimul vorbitor, înainte de a da cuvântul doamnei raportor, doamna Tun. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și mulțumesc doamnei Rule pentru acest raport. Voi vorbi în limba poloneză. Doamna Rule, ca și mulți vorbitori ieri și astăzi, a făcut o a referit la, s-a referit la formul din Cracovia, care ne-a inspir, inspirat foarte mult pentru uh, activitățile noastre ulterioare, ulterioare. Este foarte important pentru noi să continuăm asemenea discuții cu experții care reprezintă diverse sectoare. Nu am luat parte la atelier, atelierul la care a făcut Haide. Însă aș vrea să fac uh, două comentarii. Cu toții cunoaștem experiența statelor membre în ceea ce privește achizițiile publice, avem cu toții propria experiență. După cum știți, Polonia construiește foarte multe autostrăzi și acest criteriu al prețului cel mai scăzut reprezintă o problemă majoră pentru investitori, pentru că uh, are de suferit calitatea Și toată lumea îmi spune acest lucru. Toți cei cu care am vorbit despre acest, această temă. Ați menționat problema concesiilor. Am vorbit despre transparență, însă aceste concesii nu fa- fac parte din uh, achizițiile publice. Concesiunile ar trebui să fie și ele supuse un, asupra unor, unor evaluări de impact. Există un termen până când Comisia are de gând să elaboreze o legislație în acest sens sau va mai dura extrem de mult timp ca și în alte sectoare? În multe state, diverse companii nu intră în sistemul de achiziții publice și se folosește sistemul concesiunilor. Acest lucru mi se pare că distruge piața internă. Uh, aceste concesiuni cresc problema protecționismului și trebuie să discutăm mult mai mult despre acest, acest lucru. Vă mulțumesc. Și Acum am auzit pe, am auzit și părerea unei membre poloneze a comisiei noastre. Îi dau cuvântul acum doamnei raportor, care poate ne va spune care ar putea să fie pașii următori și eventual o idee în legătură cu legislația care urmează să fie adopt, adoptată de către noi. Voi încerca să fiu succintă Însă, în primul rând, mulțumesc celor care au intervenit. Raportul meu va fi supus la vot în plenare în octombrie. Așteptăm ulterior propunerile comisiei. Comisia a anunțat că ne va prezenta un pachet uh, pe piața publică în trei părți, în special în ceea ce privește concesiile, concesiunile legate de servicii și, de asemenea, pe reciprocitate. Totul pentru luna decembrie. Există, de asemenea, ofertele care nu, sunt, nu au fost echitabile. În, în ceea ce privește întrebările puse, în ceea ce privește concesiunile. Uh, Parlamentul are o poziție foarte critică în acest sens, pentru că noi estimăm că ultimele decizii ale Curții Europene de Justiție asigurau suficientă siguranță juridică, însă practicile sunt diferite în statele membre și, în fapt, este foarte dificil să armonizăm această legislație. Comisia nu a putut să ne dovedească că nu au existat distorsiuni pe piață. Comisia a spus că vrea să facă propuneri legislative simple, vom vedea la ce se vor referi acestea și în ce măsură uh, uh, răspund aceste măsuri um, în legătură cu măsurile, cu măsurile legate de concesiunile pe termen lung, de exemplu. Pentru a schimba subiectul, m-aș exprima în legătură cu evoluția durabilă a piețelor publice. Aici ne dorim o evoluție pozitivă, însă ca acest lucru să nu depinde doar de subsidiaritate în statele membre. De asemenea, lipsa de transparență în domeniul protecției animalelor, animalelor de care a vorbit colegul din Suedia protecția animalelor legată de producție și nu de carne în sine. În acest sens, noi cerem ca modalitatea de producție să fie luată în considerare în cererea de oferte, în caietul de sarcini și nu la sfârșit, după ce uh, în momentul controlului contractului. Trebuie ca acest uh, criteriu să fie inclus în caietul de sarcini de la bun început Dacă vrem să includem aceste criterii, trebuie să ținem cont de ele de la bun început și să nu ne uităm doar la produsul final. În ceea ce privește IMM-urile, în primul rând este importantă simplificarea procedurilor. În al doilea rând avem nevoie de mai multe informații, susținere pentru IMM-uri și uh, trebuie să fie nevoie de mai puține documente, garanțiile financiare trebuie să fie plafonate și proporționale cu uh, beneficiile avute în vedere și, de asemenea, în ceea ce privește corupția, problema transparenței este, de asemenea, importantă și, în special, în domeniul subcontractanților. Nu putem să excludem anumite oferte, însă între statele membre atunci când excludem anumite oferte sau părți contractante, informația nu ajunge întotdeauna la alte state membre. Vă mulțumesc, sperăm că ne veți ține la curent. Domnilor și domnilor, trecem la sesiunea de încheiere. Așadar, vor vorbi doar președinții înainte de pauza de prânz. Fiecare dintre noi va încerca să facă un rezumat al celor spuse. Voi da cuvântul celor doi copreședinți din Senatul polonez. A fost o mare onoare să lucrez împreună cu ei și cred că colaborarea pe care am avut-o cu guvernul polonez, după cum ați auzit și din partea domnului Corunicek ieri, uh, guvernul uh, polonez este foarte interesat de activitatea noastră și este foarte bine că am avut acest uh, forum al pieței unice în Cracovia săptămâna trecută, și acum această întâlnire și dezbatere cu dumneavoastră. Lucrul bun în legătură cu formul pieței unice a fost că am avut și un eveniment, un târg în piața principală din Cracovia, uh, care s-a bucurat de interesul cetățenilor care au vrut să vină și să uh, vadă ce le oferă piața unică. Cred că una dintre misiunile noastre ca comisie a fost să facem ca piața unică să fie vizibilă pentru consumatori și pentru cetățeni. A fost chiar titlul unui raport care a dus la actul pieței unice. Și cred că acest fapt că piața unică, piața internă le vorbește cetățenilor uh, este un lucru extrem de bun în care parlamentele naționale le pot fi aliați. Există extrem de multe oportunități care nu au fost explorate, există oportunități ca cetățenii să uh, aibă acces la propriile lor drepturi, să aibă acces la locuri de muncă și la inovare și de asemenea să uh, le fie ascultate problemele în ceea ce privește cumpărăturile transfrontaliere, uh, atunci când cetățenii nu știu unde să se îndrepte pentru sfaturi, pentru uh, soluții, putem genera oportunități în economia digitală și, în special, internetul și accesul la serviciile digitale poate să fie adus în linie cu obiectivele pieței unice. Cetățenii au acces la aceast, acest instrument prin care pot avea acces la produse și, și servicii de peste tot din Uniunea Europeană. Însă, în practică, cetățenii nu se bucură de uh, tot accesul de care s-ar putea bucura. Cred că trebuie să avem o economie digitală și în același timp avem nevoie de instrumente pentru piața internă, uh, achiziții publice și recunoașterea reciprocă a calificărilor sunt esențiale. Ne-ați împărtășit ideile dumneavoastră în acest sens, ne-ați împărtășit și frustrările dumneavoastră și suntem pregătiți să acționăm în mod radical. Am vrut să le spun tuturor prietenilor din parlamentele naționale că un lucru pe care l-a făcut comisia noastră a fost să se gândească la politicile europene înainte de a primi o propunere din partea comisiei. Vrem să participăm la uh, rezultatul final și nu să, doar să modificăm propuneri uh, în legătură cu care nu am fost consultați inițial. Mă bucur că toți colegii mei din grupurile politice și mă bucur că liderii tuturor grupurile politi- grupurilor politice sunt prezenți aici, uh, au fost de acord cu acest lucru și Comisia Europeană a răspuns foarte pozitiv și, și statele membre. De aceea aș, am dorit să vă implicăm în acest, la acest stadiu și uh, de aceea am ținut mai multe întâlniri cu parlamentele naționale în momentul în care redactăm acest raport. Dacă aveți idei, puteți să ni le transmiteți, idei în legătură cu întâlniri comune, videoconferințe. Noi uh, vizităm state membre și state candidate pentru a vorbi despre probleme legate de piața unică. Vom vizita Turcia în curând, așadar sperăm că vom, ne vom putea întâlni cu colegii din Turcia. Vom uh, merge și în Danemarca, care urmează să preia președinția și de aceea sper că contactele pe care le-ați avut cu noi și pentru care vă mulțumim, vă mulțumim pentru participarea atât de energică la dezbaterile noastre, sperăm că veți duce acest mesaj înapoi și la parlamentele dumneavoastră. A fost un privilegiu să fiu copreședinte la acestei reuniuni. M-am bucurat foarte mult să dialoguez cu dumneavoastră. Sperăm că în curând vom fi într-o sală în care uh, să avem servicii mai bune, ceai și cafea. Uh, însă aici uh, am avut și un public în galerie care ne-a putut observa. Uh, poate uh, transmisia pe internet uh, nu a fost atât de inclusivă, mi se pare, mi se spune că pe internet s-a văzut doar podiumul și nu uh, vorbitorii individuali. Uh, sperăm ca în viitor să avem condiții mai bune. Așadar, vă rog, rămâneți în legătură cu noi, uh, abonați vă la foaia de informații a comisiei noastre pentru a putea să uh, primiți informațiile despre ce discutăm noi înainte de fiecare ședință. Această foaie de informații include legături internet, la toate rapoartele noastre și informații suplimentare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și concluzia mea ar fi că vreau să spun că mă bucură foarte mult că cele două camere ale Parlamentului polonez au ales să relanseze piața internă ca un uh, punct fundamental pentru noua lor ședință de toamnă. Îi dau cuvântul acum, uh, le dau cuvântul acum domnul, domnilor Virovinski și Cervinski pentru a încheia această ședință. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Așa după cum ați spus, mai trebuie să așteptăm uh, și Înainte de prânz mai avem noi două intervenții, deci puțin tică răbdare. Vreau să vă comunic satisfacția mea datorată în mare parte și atmosferei foarte bune de aici. Am auzit multe lucruri, s-au ridicat multe probleme pe care trebuie să le soluționăm pe viitor. E bine, care va fi mesajul pe care îl ducem noi uh, acasă în Polonia? Există atât uh, de multe probleme, atât de multe chestiuni, încât dacă le-am transmite pe toate, am uh, crea confuzie. Infrastructură, telecomunicații, directive și așa mai departe. Dar, ca să nu creăm confuzie, vreau să vă spun ce o să transmit celor din Polonia. Uitându-mă la ceea ce ne așteaptă pe cei din Uniunea Europeană, îmi dau seama că avem de ales. Fie ne focalizăm pe problemele de nivel național, fie dăm dovadă de curaj și optăm pentru schimbare. Cred că schimbarea se va dovedi foarte benefică pentru cetățenii noștri în viitor. Ieri și astăzi am auzit din partea statelor membre că există multe îngrijorări legate de viitorul pieței unice. De asemenea, teme în legătură cu piața muncii și distorsiunile de acolo – Însă mi-am dat seama în mod clar din partea tuturor că există voință de schimbare și voință de a trece la măsuri cu caracter pozitiv. La un moment dat am citit uh, următorul lucru. Dacă vrei să intri în concurență undeva pe un uh, tărâm de cunoscut nu încerca să îi uh, pui pe oameni să construiască bărci ca să exploreze, ci insuflele dorința de a se avânta pe tărâmul necunoscut. Deci, cred că ar trebui să încercăm să promovăm o ieftinire a produselor și serviciilor și să avem o administrație mai bună. Ca să reușim aceste lucruri, trebuie să rezolvăm toate problemele ridicate aici, astăzi și ieri. Colegii din Scandinavia au spus că atunci când uh, vin uh, furtuni mari, unii ridică ziduri care să-i protejeze. În schimb, alții construiesc mor de vânt care să fructifice forța vântului. Eu uh, văd că această forță, această energie pot fi valorificate. Avem experiențe individuale, avem diferențe culturale ce ne pot ajuta să construim ceva împreună. Și apoi vom putea să spunem cetățenilor că nu Comisia Europeană, nu deputații au uh, fost cei care au uh, inventat aceste lucruri, ci ele își uh, au originea în popoarele Europei, în cetățenii de rând. Vă mulțumesc pentru acest eveniment, pentru participare. Malcolm Harbour a transmis mulțumiri tuturor, eu însă vreau să-i mulțumesc lui în primul rând pentru această pregătire foarte bună. Noi, practic, n-a trebuit decât să citim uh, ceea ce deja era pregătit deci totul ne-a fost facilitat în cea mai mare măsură și a fost o plăcere să mă aflu în contact cu dumneavoastră. Vă doresc tuturor drum bun înapoi acasă și sper să vă puteți uh, gândi la cum am putea îmbunătăți Europa dacă cooperăm. Doamnelor și domnilor, eu sunt ultimul vorbitor pe ziua de astăzi și promit să fiu și cel mai concis. Vreau să-i mulțumesc domnului președinte Harbour pentru această reuniune. Cred că se vede că grupul de prieteni al Comisiei IMCO a crescut semnificativ. Și eu sunt la fel de impresionat și, așa cum spunea colegul Cervinski, suntem recunoscători pentru această inițiativă. Această inițiativă a fost una comună a părții poloneze și a domnului Harbour. Și am reușit, uh, prin eforturile comune, să facem această reuniune a IMCO și a Parlamentelor Naționale. În decurs de o săptămână am luat parte la două întâlniri europene foarte importante pe aceeași temă. Prima a fost cea menționată mai devreme și anume întâlnirea de la Cracovia, una dintre cele mai vechi piețe poloneze, și cea de-a doua la care suntem astăzi de față. Vorbesc acum uh, în numele tuturor celor din uh, delegația poloneză și pot spune că fiecare dintre noi vom uh, reveni acasă, am fost aleși pentru duminică și ne vom îndrepta toate eforturile pentru a soluționa problemele ce stau în calea pieței unice, atât la nivel local cât și la nivel european. Acest uh, subiect a fost uh, printre preocupările noastre și vom uh, folosi propunerile dumneavoastră, vom profita de oferta pentru colaborare. Noi avem um, niște ambasadori foarte buni, doamna Hanslick, doamna Ruratun, domnul Ceascovski. Ei sunt ambasador ai Poloniei, deputați uh, și uh, senatori, dar și uh, ambasadorii noștri în Parlamentul European. Doamnelor și domnilor, piața unică reprezintă un proiect de dimensiuni uriașe al Europei. El se va dovedi decisiv pentru viitorul nostru. Acum, în încheiere, vreau să-mi exprim speranța că acest uh, proiect grație acțiunilor Comisiei uh, a Parlamentului European și a dumneavoastră, domnule președinte. Sper deci ca acest proiect să aibă un succes răsunător, să fie unul din succesele Uniunii Europene și să aducă beneficii tuturor cetățenilor noștri. Mulțumesc foarte mult! Także nasze spotkanie ogłaszam za zamknięte. Dziękuję. Prin urmare, vă spun, doamnelor și domnilor, că aici se încheie ședința noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Drum bun înapoi acasă. Alo. Thank you very much.